Dragi colegi, haideți să începem sesiunea de după amiază. There is a, shall we say... Deși sunt foarte multe locuri goale, ca să zic așa. Poate că unele dintre grupuri au decis să adopte o diplomație a la Nikita Hrușciov în orice caz, eu mă bucur că domnul Leichtfried a venit, pentru că așa știu că măcar un socialist și democrat va fi alături de mine și de vicepreședintă. În primul rând, înainte de a-l prezenta pe vechiul nostru prieten Georg, vreau să vă anunț că alături de mine, la dreapta, se află un coleg care va ieși la pensie în octombrie. El este un uh, membru de bază al secretariatului Comisiei TRAN, este un supraviețuitor. Se află alături de noi din 1990, e din vechea gardă, cum spunem noi. El este specializat în domeniul aviatic și s-a ocupat și de dosare rutiere și maritime, audieri, delegații, vizite. A trecut prin toate etapele unui job la secretariat, însă Jared a făcut tot ce l-am rugat să facă, întotdeauna a fost cât se poate de discret, ne-a dat sfaturi prețioase, de obicei foarte priceput uh, să explice ce a vrut să spună președintele, cum zicem noi în Regatul Unit, atunci când președintele o ia pe arătură. Nu uh, mi-a desenat încă un portret, așa cum se întâmplă în, casa, în Camera Reprezentanților, mă scuzați și uh, mi-a și explicat uh, înainte să apuc să mă plâng că aici în Parlamentul European nu se schițează portrete. A fost un uh, antrenor foarte bun pentru noi, membrii ai secretariatului. Jared este un fel de profesor la noi la secretariat, este mentorul multora. Așadar, îi vom duce lipsa cu toții. Știu că unul din uh, marile sale talente pe care poate că nu le uh, cunoașteți este că scrie foarte multe uh, discursuri și note pentru președinte și articole chiar. Poate că uh, veți avea surpriza că de fapt de el au fost scrise multe articole ale noastre. Atât de priceput este. Deci, știu că a activat foarte mult și foarte bine în acest domeniu, acum iese la pensie și vreau să-i mulțumesc lui Jared pentru munca depusă de-a lungul atât de multor ani. De când sunt eu președinte, de pe vremea fostului președinte și de când suntem cu toții membri aici cu siguranță. Cu toții vrem să-ți urăm mult succes, multă sănătate la pensie, Jared. Și dacă ți se întâmplă cumva să ți se facă dor de noi, să vii să ne mai vizitezi, să zicem, uh, când ajungem la 38-a reformare a pachetului feroviar, te vom primi cu brațele deschise dacă ți se face dor de noi. Mult, multe mulțumiri și uh, mult succes în continuare! Okay, another quick announcement. Încă un anunț rapid. În 10 noiembrie vom avea o reuniune joi dimineața de la 9 la 11.30 pentru că va fi ziua mediului, deci uh, vă rog să o luați ușurel. Se va prezenta noul raport al Agenției de Mediu privind indicatorii din domeniul transportului uh, rutier și mediul și vom avea un schimb de opinii cu uh, doamna comisar Hedegaard deci vă rog să fiți pe fază. Sunt convins că veți dori să vorbiți despre sistemul de schimb de cote de emisii și emisiile maritime. Deci vă rog să vă treceți în agenda data respectivă și ora de la 9 la 11.30. Acum am um, plăcerea deosebită de a vi-l prezenta din nou pe fostul nostru coleg Gheorghe Zembovski, coordonatorul FAB, blocurilor funcționale ale spațiului aerian, și fab de la fabulos pentru că toți ținem mult la el și îl considerăm extraordinar. Deci, Georg, așteptăm cu nerăbdare ce uh, dorești să ne spui. Ai cuvântul. După ce ne face el prezentarea, vom deschide dezbaterea și după aceea îi voi da cuvântul domnului Griffiths și mai facem o dezbatere. Deci, Georg, te rog frumos dacă vrei să începi ai plăcerea. Domnule președinte, stimați colegi, stimați deputați, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere să mă aflu aici pentru a-mi prezenta cel de-al treilea raport. Sper că l-aveți cu toții în față. Direcția Generală MUV l-a, prezent, l-a pregătit și vreau să mulțumesc coordonatorilor respectivi. Trebuie să-mi împart timpul cu Peter, doresc deci să fiu uh, scurt, precis și uh, agresiv, mă rog, nu, doar uh, cât se poate de succint și să folosesc timpul limitat pe care îl avem la dispoziție ca să vă răspund la întrebări cât se poate de complet. În primul rând, progresul uh, este dezamăgitor în domeniul blocurilor de spațiu aerian. Care este motivul? Noi dorim să se creeze nouă blocuri în statele membre pentru că avem o abordare de la bază spre vârf și statele membre au trebuit să decidă cine cu cine colaborează. În alte domenii poate s-ar fi folosit o abordare de la vârf spre bază, dar la noi e de la bază spre vârf. Și cinci dintre blocuri uh, fac obiectul unor acorduri care încă sunt deschise. NEFAB, Baltic Fab, uh, Dunărea, BlueMed și sud-vest. Este nevoie de acorduri de cooperare încă cu autoritățile naționale de supraveghere și uh, acorduri între uh, furnizorii de servicii de spațiu aerian. Dacă dorim să terminăm până în 2012, decembrie, uh, Trebuie să se mai accelereze procesul, după cum au și decis ministrii de transport în mai anul trecut. Ar trebui ca toate aceste acorduri să fie semnate până la sfârșitul anului, nu mai e mult timp. Cinci acorduri încă nu sunt gata, am scris în raport că sunt prevăzute pentru sfârșitul anului, unii colegi au spus, da, de ce sfârșitul anului? Haideți, pentru că uh, statele au declarat așa, haideți să-i obligăm să-și țină cuvântul. În orice caz, situația este dezamăgitoare. Din cele patru FAB care au făcut obiectul unor acorduri semnate, numai cel uh, britanic-irlandez și cel danez-suedez funcționează bine. Sunt exemple de bune practici. De exemplu, uh, FAB NUAC, o companie fondată de danezi și de suedezi care întrunește cele, cei doi furnizori de servicii de navigație aeriană din cele două state. Iată deci că s-a găsit o formulă ca cele două instituții să funcționeze împreună în mod eficient. Mi se pare un exemplu bun de cele mai bune practici. În legătură cu Irlanda și Regatul Unit, de asemenea, pot să spun același lucru. FAB uh, CE a fost semnat anul acesta, dar încă se mai discută despre organizarea cooperării, mai ales între între, uh, autorită- între furnizorii de servicii de navigație aeriană. Aceste uh, acorduri privind un alt FAB au fost semnate în legătură cu FABEC, au fost semnate anul trecut, s-au desfășurat multe întâlniri, însă nu s-a ajuns la rezultate substanțiale. Uh, iar uh, furnizorii de servicii de uh, navigație aeriană se luptă cu toții încercând să-și apere teritoriile și veniturile naționale. Am senzația că uh, nu se face suficient efort împreună, pentru că, de fapt, de aceea au fost create aceste blocuri, aceste FAB. Ei însă par să mai stea încă pe gânduri. Îmi pare rău că v-am prezentat o descriere atât de dură, dar eu uh, am un rol de observator obiectiv al situației și cred că este nevoie, în primul rând, de un angajament real al statelor membre. Statele membre au insistat să existe o abordare de la bază spre vârf. Nu au dorit o abordare de la vârf spre bază. Așadar, este obligația lor să organizeze blocurile de spațiu aerian funcționale în modul uh, într-un mod funcțional, să nu organizeze doar acorduri de stat, pentru că apoi se ajunge la probleme de suveranitate, se poate organiza numai prin tratate naționale sau acorduri. Însă, după semnarea acordurilor, mai e nevoie și de alte etape pentru a trece la fapte. Și nu uitați că noi nu facem acest lucru din motive de formă. Noi facem acest lucru pentru că faburile ameliorează siguranța eficiența și impactul asupra mediului al managementului traficului aerian în cele 27 de state membre și statele terțe participante. Așadar, e nevoie de angajament din partea ministrilor de transport din statele membre. Poate că ar fi bine ca Comisia Trans să discute cu Consiliul. Știu că au avut loc discuții în iulie cu președinția ungară și cu președinția poloneză Poate uh, veți avea grijă să le amintiți că nu ați uitat de acest subiect și să discutați din nou despre faburi cu președinția poloneză, pentru că ei uh, și ei au semnat uh, fabul Baltic și poate nu le e atât de greu să ajungă la un acord. Poate dacă membrii Comisiei TRAN analizează raportul și se uită fiecare ce se întâmplă cu fabul uh, din care face parte fiecare stat membru, poate desfășurați discuții cu miniștrii din statele dumneavoastră și le amintiți că au fost de acord să uh, rezolve aceste faburi și că legislația s-a votat în Parlamentul European, dar mai trebuie și implementată. Legislația aceasta din, votată în Parlamentul European are valoare numai dacă ajunge să fie implementată și este o abordare uh, de la bază spre vârf. Nu mai zic mai mult uh, Știți bine ce părere are și Brian. În ultimul rând, dați-mi voie să spun câte ceva despre raportul Groș privind uh, foaia de parcurs către un spațiu european unic de transport. La punctul 17, raportorul cere să se fuzioneze Uh, faburile acestea nouă în mai puține faburi ca să se obțină cu adevărat un cer unic european. După cum am mai spus, uh, furnizorii de servicii de navigație aeriană din uh, Britania, Danem- Marea Britanie, Danemarca, Suedia și Irlanda au făcut mari progrese pentru că au reușit să creeze faburi care ar putea fi fuzionate într-unul singur, două într-unul. Iată un exemplu din Danemarca, Suedia, Marea Britanie și Irlanda, un exemplu pentru raportorul dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție, aștept cu nerăbdare să vă răspund la întrebări, dacă voi putea și uh, mă bucur să dau detalii și despre fiecare fab în parte. Well, Mulțumesc foarte mult. Prima întrebare vine din partea domnului Groș, nu vă va mira. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, îți mulțumesc pentru munca efectuată, îți mulțumesc pentru procesul de pregătire. La fel ca tine, cred că suntem cu toții puțin dezamăgiți de rezultat. Bine, dar asta n-are nimic de a face cu munca ta. Știam bine că demersurile vor fi dificile, pentru că altfel n-am fi numit un coordonator, însă cu toate acestea eu nu pot să înțeleg de ce totul se desfășoară atât de încet. Uh, Faburile aduc cu sine costuri scăzute și doar fiecare stat membru își uh, dorește o reducere a costurilor. De asemenea, faburile aduc mai multă eficiență, ceea ce înseamnă mai multă siguranță, o temă pe care o discutăm aproape săptămânal aici în Parlamentul European și, de asemenea, emisii de dioxid de carbon, de carbon scăzute. Acestea sunt caracteristicile faburilor și eu consider că în comunicarea cu exteriorul ar trebui să punem accent pe aceste caracteristici. Pentru că tema în sine este una poate aridă, aparent. Comunicarea este foarte, foarte importantă. Și acum dăm voie să trec la întrebări. întrebări. 1 care este viitorul din punctul de vedere al coordonatorului? În ce măsură Parlamentul European poate să-l ajute pe coordonator astfel încât uh, eforturile asupra dosarului să fie accelerate? A doua întrebare. Acolo unde nu se poate, din uh, punct din, uh, din motive de uh, dificultăți tehnice. Deci haideți să vedem care sunt dificultățile tehnice. Lăsăm lipsa voinței politice politice cumva la, la o parte. Deci acestea, acestea sunt întrebările pe care vreau să le adresez astăzi. Cu toții, Parlamentul European a așteptat ședința de astăzi pentru a afla în ce măsură poate ajuta pe viitor. Înțelegem cu toții, indiferent de color, coloratura politică, că faburile nu sunt doar o propunere bună, ci, de asemenea, suntem conștienți de faptul că faburile trebuie să se încheie într-o primă fază la finele anului acestuia și uh, într-o fază finală anul viitor. Mulțumesc. Urmează domnule Cadreau. Colega Jarzembowski wil danken mulțumesc pentru zijn inleiding. Vă mulțumesc, îi mulțumesc colegului eh, Jarzembowski pentru introducerea efectuată. efectuată și um, îi mulțumesc pentru faptul că a reușit să prezinte într-adevăr uh, situația așa cum arată ea cu adevărat. Dar bine, uh, situația nu, nu este nouă pentru noi. Cunoaștem realitatea de ceva timp încoace și trebuie într-un final să punem punctul pe i, să punem degetul pe rană. E, e clar că la capitolul punere în aplicare mm, nu am reușit să facem totul așa cum ne-am fi dorit să o facem. Iar noi, Parlamentul European, ar trebui să exercităm presiunea asupra statelor membre într-un fel sau altul. Până acum am încercat într-o manieră, mă rog, amiabilă să demarăm aceste activități, aceste procese, uh, am încercat să punem în aplicare această abordare de la bază spre vârf, însă mi se pare că, în ciuda încercărilor noastre amiabile, lucrurile nu s-au demarat așa cum credeam că ar trebui să, să se întâmple. Și acum trebuie să punem mai multă presiune asupra statelor membre. Parlamentul European, Comisia noastră, de asemenea com comisarul uh, responsabil pentru portofoliul transporturilor, ar trebui să discute și să stabilească care sunt etapele ce trebuie să fie încheiate cât mai curând cu putință. De asemenea, da, problemele tehnice trebuie să fie discutate. Uh, trebuie să vedem care este statutul personalului. Uh, este vorba despre o grămadă de aspecte uh, aspecte poate minore într-o, la o primă vedere, însă care se dovedesc a fi atât de importante. Haideți să facem propuneri concrete, să ajutăm la apropierea părților implicate. Cine știe, poate că împreună cu Comisia am putea trece la ofensivă. Uh, Uh, ce ziceți? Dumneavoastră nu credeți că ar trebui să facem lucrul acesta? Sau cum credeți că noi, Comisia și Parlamentul European, am putea să aducem la runda negocierilor, uh, la masa negocierilor statelor, statele membre? De asemenea, trebuie să spunem opiniei publice într-o manieră cât se poate declară că această temă este esențială. Este vorba despre eficiență, despre siguranță și este vorba de asemenea de uh, protecția mediului înconjurător. Vorbim aici despre obiectivele noastre privind uh, protecția mediului înconjurător. Acest cer unic european trebuie și poate să se transformă în realitate, iar lucrul acesta trebuie să-l spunem opiniei publice nu știu, trebuie să încercăm să facem ceva astfel încât să ajungem într-adevăr în uh, direcția cea bună. Doamna Meissner, da, s-a spus deja că suntem dezamăgiți de lucrurile, de modul în care funcționează lucrurile. Nu știu, probabil că ți-am spus deja, Georg, că speram că tu vei reuși să-i convingi pe toți șefii de stat și de guvern să nu semneze doar ceva, ci să facă într-adevăr ceva. Noi cu toții ne dorim un cer unic european și tocmai de aceea trebuie să ne gândim la ce am putea face pentru ca acest demers să fie încununat de succes. Tu ai călătorit mult, ai discutat cu mulți actori din statele membre a, și ai înțeles deja că una înseamnă semnătura și alta înseamnă punerea în aplicare a acordurilor încheiate. Poate că ar trebui să ne apropiem mai mult de președinția poloneză și de asemenea de președinția viitoare daneză daneză. Atât uh, fabul baltic cât și fabul uh, danez și suedez au funcționat bine, sunt un exemplu de bun, bune practici și tocmai de aceea președințiile acestea două ar putea să le convingă pe celelalte state membre la nivelul Consiliului Uh, că aceste faburi trebuie să fie puse într-adevăr în aplicare. Și poate că tu ne-ai putea spune cu cine am putea vorbi, cu cine n-are niciun sens să vorbim și ne-ai putea spune cum am putea să-i atragem la bord pe cei care sunt mai maleabili și mai dispuși să acționeze. Și de asemenea noi, la nivelul statelor membre, am putea să organizăm o serie de evenimente publice a, alături de uh, Uh, companiile aeriene, alături de toți cei uh, implicați în acest sistem al, uh, sau domeniul al transporturilor aeriene. Prin intermediul acestor evenimente am putea să influențăm atât șefii de stat și de guvern, cât și opinia publică. Ce crezi? Urmează doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și lui Igor pentru prezentarea sa n-aș, uh, nu, eu nu sunt deloc pesimistă și trebuie să spun că totuși nu sunt surprinsă dacă nici uh, Gheor nu poate să-i uh, răzgândească nu știu cine ar putea. Nu cred că este suficient ce s-a făcut. Legislația privind cerul unic uh, există de multă vreme și cu siguranță că am primit uh, um, apeluri uh, de la um, linia aeriană, de la aeroportul și așa mai departe să susținem acest inițiativ pentru că problemele legate de um, traficul aglomerat, de poluare, chestiuni legate de concurență, pe lângă alte probleme uh, evidente legate de gestionarea traficului și cu siguranță nu avansează atât de repede cât ar trebui și îmi dau seama că ar fi foarte ambițios din partea noastră să ne gândim că în 2012 ceva va începe să se miște mai repede. Um, dar nu mă înțelegeți greșit, cred că totuși ce mai dezamăgitor pentru mine este faptul că statele membre s-au angajat să facă acest uh, lucru și știm că există și alte interese, alte probleme um, mai ales în anumite țări și um, um în legătură cu unii dintre controalele de trafic aerian care sunt experimentați, sunt, exper- sunt uh, uh, profesioniști, dar uh, toate astea nu țin decât, decât de context și dacă statele membre și guvernele nu își uh, um, nu dau la o parte aceste interese și, uh, și nu fac ceva, nu se va ajunge nicăieri și um, Până la urmă, statele au semnat pentru acest lucru, deci s-au angajat. Iar um, um, chestiunea um, legată de fabul lucrează în cooperare cu cea legată de uh, CESA, de Sar, Și mi se pare total inacceptabil uh, ceea ce se întâmplă și aș fi foarte interesată să aflu din partea comisiei um, să-mi spună ce fac și ei. Um, dar Evident, eu, eu sunt încântată că uh, Marea Britanie a fost printre cei care au reușit să facă progrese, dar uh, Comisia a redactat un uh, raport. Um, eu credeam până atunci că ne descurcăm bine în Regatul Unit, dar conform planului, planul raportului Comisiei, se pare că um, planurile înaintate de Regatul Unit au fost respinse și aș vrea să aud care este poziția Comisiei și poate sper să mai intervin intervin după aceea, după ce aud remarcile comisiei. Îți mulțumesc, Gheorg, și uh, sunt sigură că nu are nicio legătură cu tine, dar cred că noi nu putem să facem decât ceea ce putem noi. Dar există o presiune din partea industriei. Aeroporturile reprezintă companii, linearele uh, la fel. Toți știu ce avem de făcut și cred că și acestea ar trebui să facă lobby pe lângă guverne. Trebuie să fie vorba de un efort colectiv în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc. Poate că domnul Griffith va putea să vă răspundă la această întrebare. Acum domnul Kolicek. Mulțumesc foarte mult. Aș uh, vrea să-i mulțumesc uh, lui Gheorghe și aș vrea să le asigur că eu uh, încerc să pun presiune asupra Comisiei în materie în materie de uh, chestiuni legate de uh, bordul aeroavioanelor, dar acum Țin să spun că aceste probleme apar, apar de multă vreme. Deja în Camera Deputaților din Parlamentul Ceh am fost uh, raportor uh, um, pentru un tratat internațional privind uh, um, transportul uh, aerian la nivel mediu. Și pot să spun că nu s-a ales niciun fel de teren pe care se construiască și trebuie cu siguranță ca părțile interesate să-și facă treaba. Um, Cehia are un um, sistem de gestiune al traficului aerian extrem de modern. Poate că știți deja acest lucru, iar cehii și slovacii au cooperat dintotdeauna foarte bine. Dar problema, unde cred eu că este, este în modul în care cele patru părți implicate sunt regrupate. Și E adevărat că cehii și uh, ungarii n-au fost, uh, au fost destul de buni în cooperarea lor și în domeniul tehnic și aveam chiar un uh, slogan uh, în trecut care spunea aerul reprezintă marea noastră. Și um, s-au înregistrat cooperări în acest sens uh, din, Monte- din Muntenegru, cu Muntenegru, cu Macedonia, cu Serbia, uh, și cu spațiul aerian acestor uh, țări? Iată o întrebare. Și apoi a doua întrebare, ce vom face în cazul Islandei, care a început negocierile de aderare și, uh, de asemenea, uh, ce vom face în cazul Groenlandei. Sunt țări cu care avem acorduri în legătură cu um, spațiul aerian deschis. În al treilea rând, a, există succese în ceea ce privește fabul Europa Centrală sau, dacă nu, unde se regăsesc problemele principale, pentru că s-ar putea, am putea noi să ne întâlnim, uh, deputații din Europa Centrală, am terminat acum cu negocierile cu Croația și poate că acum este momentul cel mai bun pentru a face ca lucrurile să progreseze și în acest domeniu și noi, ca eurodeputați, am putea poate să contribuim într-un fel. Uh, în ceea poate că în acest caz lucrurile ar putea să fie mai simple pentru că sunt țări de um, uh, aceeași dimensiuni, nu există un lider bine definit și de aceea poate că negocierile se, uh, averesc, se adeveresc a fi mai complicate. Domnul Fidanța, mulțumesc, mulțumesc domnului Arzembovski pentru prezentare și pentru um, faptul că ne-a prezentat cele mai actuale informații. Eu am mai spus uh, colegilor că trebuie să discutăm despre aceste lucruri. Noi considerăm că FAB reprezintă o verigă fundamentală pentru a reuși crearea unui cer unic european. Este într-adevăr o dezamăgire și o sursă de neliniște faptul că nu se fac uh, progrese semnificative. Eu vreau să mă refer la fabul Blue Med, unul din cele mai critice, deși este și unul dintre cele mai ambițioase. Ambiția acestui fab este să iasă din granițele europene, îndreptându-se către state terțe, state, patru state din Marea Mediterană. Patru state din Uniunea Europeană sunt lidere în acest fab, uh, însă în el trebuie să fie incluse și state din bazinul mediteranean care au statut de asociat sau de observator, de exemplu. După ultimul raport al dumneavoastră, am constatat niște încetiniri foarte mari la acest FAB. Aceste uh, încetiniri până la urmă s-au înrăutățit din cauza instabilității politice de pe țărmul sudic al Mediteranei, așa numitele primăveri arabe. Cred că această problemă poate să fie rezolvată. Însă, cred că ar trebui ca cele patru state din Uniunea Europeană să cadă de acord între ele, după aceea să fie constatate și să fie contactate, mă scuzați, și statele din sudul Mediteranei. Ce credeți dumneavoastră că ar trebui făcut? Mulțumesc! Mulțumesc. Nu mai cere nimeni cuvântul, în afară de mine și de Gheorg. Aș vrea și eu să spun totuși câte ceva, dacă îmi permiteți. În primul și în primul rând este un lucru foarte neobișnuit că eu să fiu de acord în proporție mai mare de 100% cu doamna Foster. Însă în acest caz sunt de acord mai mult de 100% cu doamna Foster. S-ar putea să fie cazul să facem și un comunicat de presă pe această temă, nu știu, însă mi se pare că are totalmente dreptate în legătură cu ce a spus, cu uh, progresul, cu voința sau lipsa de voință politică și cred că aceste lucruri trebuie să fie spuse. Știți că noi am discutat cu reprezentanții industriei și cu statele membre și am cerut să se avanseze în ritmul unui avion de linie modern și industria voia să facă acest lucru. Însă, în timp ce noi uh, avansam cu viteza unui 747, statele membre avansau cu viteza unui uh, unei cămile. Asta e problema aici. Eu apreciez foarte mult eforturile făcute de domnul Iarzembovski și susțin ce le s-au spus. Dacă nu el poate să facă mișcare, să pună lucrurile în mișcare, nu știu ce ar mai putea mișca, poate 50 de tone de TNT. Uitați care cred eu că e problema. Dacă vă uitați, mai ales la FABEC, FABEC este crucial. Problema aici, după părerea mea, este lipsa de voință a statelor membre care alcătuiesc FABEC de a implica sindicatele controlorilor de trafic aerian. Pentru că ei se tem că vor apărea greve în acest sector, după cum s-au mai uh, Uh, manifestat amenințări. Se pot da garanții și eu cred că aceasta este problema. Este o problemă politică. Și astfel ajung și la celălalt subiect. Sunt cât se poate de convins că dacă ar exista voința politică în aceste state unde există probleme, s-ar uh, rezolva lucrurile. Deci nu e o problemă tehnică. Nu e o problemă de aviație civilă, nu e o problemă de uh, spațiu terestru sau uh, o problemă uh, a liniilor aeriene. Este o problemă politică provocată de lipsa de voință a anumitor guverne și de lipsa de curaj, cum am spune noi, în Marea Britanie și în alte guverne. Eu cred că ar trebui să facem presiuni asupra președinției daneze să treacă acest subiect pe ordinea lor de zi pentru începutul anului viitor. Nu este planificat niciun fel de consiliu neoficial pentru președinția daneză, însă eu cred că acesta ar putea fi un subiect ideal pentru o reuniune neoficială a Consiliului în Danemarca, ca ă, parte a programului președinției daneze. Mă uit către comisie să cer sprijin uh, pentru a face presiuni în acest sens. Am uh, auzit ce au spus colegii despre alte state, domnul Colicec, domnul Fidanța. Bine au spus ce au spus. Însă eu cred că nu noi în Uniunea Europeană trebuie să începem să spunem Islandei ce să facă când noi nu reușim să facem aici, acasă, aceste lucruri. E foarte frumos să spunem Serbiei și Muntenegrului ce să facă ei, dar cum să le spunem când noi nu reușim să punem în practică uh, ceea ce propovăduim. Nu putem să aruncăm prima piatră. Trebuie să fie absolut clar ce facem noi aici. Și cred că este util să uh, ne faci aceste rapoarte, George. Și eu îți mulțumesc pentru sinceritate, fiindcă, uite, vii aici și ne spui, oameni buni, e greu, avem probleme, nu vii și uh, ne servești o prăjitură europeană, ci ne spui că E greu, trebuie să ne luptăm ca să ne iasă acest plan. Și de ce avem probleme? Pentru că statele membre nu și-au îndeplinit rolul lor, nu și-au uh, ținut promisiunea. Aștept cu nerăbdare să văd ce răspunzi deputaților. Am să încerc să fiu succint, știu ce program aveți, știu că și Peter trebuie să vină să mai vorbească despre un alt subiect. Și cred că nu e vorba aici de probleme tehnice. Există unele probleme tehnice, dar nu sunt printre cele mai importante. E vorba, sunt de acord, de voința politică a miniștrilor. Unii miniștri nu vor nici măcar să discute cu mine, fiindcă dacă ar discuta cu mine ar trebui să spună ceva despre faburi și ei nu vor să vorbească despre faburi. Pur și simplu nu îi interesează. Au destule probleme legate de căi ferate, camioane sau uh, rețele de transport. Faburile nu sunt pe ordinea de zi a miniștrilor și ai dreptate, trebuie ca noi să readucem acest subiect pe ordinea de zi politică a miniștrilor. De ce? Dacă ne uităm la fondul problemei, cum putem face ameliorări? Într-o primă fază, se pune întrebarea dacă avem nevoie de atâtea centre de control de trafic aerian sau unele le putem reuni nu sunt necesare. Dacă dorim randament, rentabilitate și câștiguri, pot, se pot face alte lucruri. Nu vreau să vă prezint procente, dar dacă vă uitați la personalul furnizorilor de servicii aeriene naționale, fie că sunt angajații de la minister, fie că sunt cei din firme private, cel puțin 50% din cei de acolo sunt personal de asistență, nu sunt controlori de trafic aerian, sunt asistenți sunt, se ocupă de achiziții publice, de IT, uh, de formare și așa mai departe. Ideea, într-un fab, este să ne organizăm munca în mod eficient. De exemplu, da, de exemplu, într-un fab s-ar putea ca o țară să se ocupe de controlul de trafic aerian pentru tot grupul, o altă țară să preia sector, să preia tot ce ține de IT, o altă țară tot ce ține de achiziții publice. Deci să repartizeze sarcinile și cei mai buni oameni să fie reuniți într-un fab. Atunci celelalte autorități naționale sau ministere ar avea timp să facă altceva. Ar fi mai eficient, s-ar angaja mai puțin oameni și uh, rezultatele ar fi mai bune. Dar asta vă spun deocamdată, toate autoritățile de furnizare de servicii aeriene nu, doresc, nu dorește niciunul să renunțe la nimic. Uh, dacă s-ar putea ajunge din statul A în statul B prin statul C, nimeni nu ar vrea să o facă fiindcă s-ar pierde din venituri. Deci trebuie noi să arătăm uh, că, do- că fiecare fapt trebuie să găsească cele mai bune soluții pentru sine. Nu trebuie să mai fie un stat membru, fiecare stat membru pentru sine, pentru că aceste faburi nu uh, pot funcționa dacă nu se acționează împreună cu furnizorii de servicii de navigație aeriene. Însă, uh, aceștia nu, po- nu au putere singuri să acționeze și miniștrilor nu le pasă. Miniștrii se tem că au, vor avea probleme cu sindicatele dacă se amestecă. Dar eu le-am spus, nu, nu este așa. Dacă vă uitați la sectorul aviatic, în următorii ani, dacă într-un fab o sarcină se îndeplinește mai eficient și uh, celălalt uh, și cineva nu mai are treabă, se poate muta pur și simplu. Uh, nu trebuie să <laughs> vă împotriviți faburilor. Eu mereu le spun că, de fapt, acestea sunt utile. Însă, până la urmă, nimeni nu vrea să facă nimic și iată că trebuie să căutăm exemple bune. Am spus că nu AC e un exemplu bun. Acolo s-a găsit un holding s-au pus la oaltă responsabilitățile pentru a fi îndeplinite mai eficient. Și mai sunt și alte exemple. Un exemplu de pe vremuri, un parteneriat public-privat, DFS. Acum sunt trei categorii de oameni. Sunt controlorii de trafic aerian, în aceeași sală fac același lucru. Unul este uh, un fost angajat al statului german, unul este de la o firmă și al treilea este un militar. Și fiecare își păstrează salariul, își păstrează pensia, își păstrează dreptul la concediu. Nu trebuie să fie uh, Uh, să fie atinse drepturile individuale ale lucrătorilor. Trebuie doar să se lucreze la oaltă, să se coopereze. Nu e posibil să schimbăm totul astăzi, dar avem nevoie de o foaie de parcurs pentru fiecare fab ca să arătăm cum poate fi mai eficient, cum să amelioreze siguranța și impactul asupra mediului. Și în acest sens e vorba de probleme politice. Într-adevăr, Brian, când ai vorbit tu, parcă spuneai ce voiam eu să spun. Miniștrii trebuie să discute despre fapt, trebuie să se întâlnească, să vadă ce obiective au și cum le pot îndeplini. În legătură cu statele terțe, există un exemplu bun. La FAP CE a fost integrată și Croația și Bosnia. Așa au vrut ei și fiind o abordare de jos în sus, statele membre trebuie să decide cine mai uh, vine în fiecare fab. Eu i-am întrebat de ce nu invitați și Serbia. Mi-au spus, vai, vai, vai, e delicat, nu vrem să ne băgăm. Uitați că s-au făcut alte lucruri în Balcanii Occidentali. Cineva trebuie să aibă voința politică și să spună, bun, îi invităm să intre la noi în fab sau un alt fab. Este vorba aici de treaba statelor membre, nu e treaba Comisiei. Comisia are dreptate, statele membre insistă că mai au timp până în 2012, chiar dacă au spus că doresc accelerarea procesului și chiar dacă știm că au nevoie de mult timp până să se pună pe picioare tot procesul. Însă statele membre trebuie să vină cu voința politică și e foarte important. Sincer, unii din sectorul industrial spun, domnul vicepreședinte Calas, uh, ar trebui să facă un pachet de cer unic european 3 și să se descurce cu statele membre. Eu le spun tuturor, inclusiv vicepreședintelui Calas, atenție! Până acum s-au făcut progrese foarte lente, primul pachet 2004, al doilea 2009. Și deocamdată Comisia nu poate face nimic pentru că, conform legii pe care chiar noi am făcut-o, statele membre au timp până în patru uh, până în al patrulea uh, trimestru din 2012. Dacă am vrea să schimbăm de la o abordare de jos în sus la una de sus în jos, ar trebui ca cei de la comisie să facă o evaluare, să fie de acord asupra unui concept și eu cred că nu ar fi uh, doi comisari care să se opună, mă rog, glumesc, dar dacă ar fi să se prezinte un pachet SES 3 ar fi nevoie de cel puțin 2 ani până să fie gata pachetul și după aceea ar mai dura un an până când statele membre l-ar implementa. Așadar, vorbim de 2015 2016, dacă uh, ar fi să fie așa. De aceea eu spun că nu e așa. Trebuie ca statele membre să organizeze faburile, iar Parlamentul și Comisia, mână în mână, să uh, stimuleze statele membre să-și respecte obligațiile legale. Asta e ce putem face noi. Și sunt de acord cu ce ați spus. Într-adevăr, trebuie să colaborăm cu sectorul aviatic, cu aeroporturile, să organizăm evenimente publice, să motivăm un minister sau altul uh, pentru că, într-adevăr, mi se pare foarte important să beneficiem de susținere publică și din partea sectorului industrial. Să nu uh, cerem o etapă următoare uriașă. Poate fi făcută, trebuie făcută. Mulțumesc foarte mult. A, în legătură cu Islanda, sincer, este o problemă. Eu le-am spus că dacă vor să intre în comunitatea, mă rog, în Uniunea Europeană, uh, n-au decât să adopte sistemul nostru, dar ne-au spus că nu sunt încă membri, că e mai ușor să rămână așa și, de fapt, ei au încă efectuează controlul traficului prin telefon, peste ocean, nu e așa de important. Însă sunt de acord cu ce ați spus, în afară de ce au spus Sghezine și alții, noi ar trebui să discutăm și cu miniștrii naționali și să întrebăm ce au ei de adăugat la acest subiect. De exemplu, cineva din Italia ar trebui să întrebe pe un ministru de acolo dacă dorește să discute despre acest subiect și ce state dorește să invite ministrul din Italia. Fiindcă la, grup de, la nivel de grup de lucru există contacte, dar nu există nimic oficial. Deci haideți să acționăm. Mulțumesc mult, vă rog să-mi scrieți pe mail și să mai puneți ce întrebări doriți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Trecem acum la domnul Peter Griffiths, președinte al autorității de evaluare a performanțelor, care cred că se va referi mai mult la aspectele tehnice decât la lipsa de voință politică. Vreau să vă amintesc că această autoritate este un organism independent care monitorizează performanța sistemelor și dezvoltă indicatori pentru diferitele zone de performanță. Deci, domnule Griffiths, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri și George, mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să vă vorbesc astăzi. Ascultând de dezbaterea dumneavoastră, uh, Sper că unele dintre întrebări vor primi răspuns. Sunt destul de sigur că se poate face ceva și aș fi încântat să discut câteva chestii în legătură cu acest subiect la sfârșitul prezentării mele. Pentru cei care nu știți ce înseamnă acest uh, plan de performanță, este un uh, program, o grilă care se aplică de un an și ceva. Primele rapoarte au fost înaintate în septembrie anul uh, trecut și anul acesta pe 28 septembrie am prezentat raportul um, către, um, un, către Comisia Europeană, raportul privind um, CUE. Vedeți, și pe slide. Practic, ce s-a încercat a fost o eficiență orizontală a zborurilor, dar acest lucru a scăzut um, uh, cu 0,75% în ceea ce privește eficiența costurilor. A fost o creștere de 3,5% și Um, sau um, s-a anunțat creștere de 0,5 minute pe zbor uh, în 2011. Dar cu 9,8 uh, de milioane de zboruri și 40 de um, mii de oameni care lucrează în aceste domenii, costurile vor fi de 66 de de milioane și 18,9 de acestea vor fi pe management al controlului. Deci, 21 de state au fost uh, rugate să-și revizuiască planurile pentru a se apropia de aceste cifre. Um, apoi, um, diferența de capacități uh, este de 0,76 și um, se vor înregistra, uh, vor fi costuri foarte mari dacă nu uh, ne încadrăm în uh, limite. Și George a vorbit despre FAB, um, el știe foarte bine că astea sunt livrabilele ale um, cerului unic european. Acestea nu sunt izolate, este vorba de niște factori care se acumulează. Acum câteva detalii despre aceste cifre. Ce vrem să facem aici este să uniformizăm uh, costurile și impactul asupra um, mediului, um, în același timp încercând să scădem costurile unitare. Și pe slide vedeți diferența între uh, ce dorim să facem și vedem uh, obiectivele pentru 2012-2013 cu albastru și um, cu verde este ceea ce se întâmplă în realitate. 2012-2013 nu sunt niște obiective foarte um, înalte, dar um, mai degrabă ne gândim la țintele pentru 2014. Vedeți și costurile pe care implică aceste obiective, vedeți costurile întârzierilor de milioane de euro. 922 de milioane se adaugă um, la costurile acestei industrii care deja este în dificultate. Iată, sunt cifre reale care pot fi furnizate uh, industriei și poate acesta le va permite să-și mențină Uh, capacitatea competitivă. Dacă ne uităm la această diferență, iată statele care au probleme în realizarea acelor obiective. Aveți Ungaria, apoi Fabul Danemarca-Suedia, Regatul Unit, Polonia, Sp Polonia, Spania, Austria, Fabec și Grecia. La, Page, la Fabec mi se pare destul de interesant când ne uităm la dimensiunile um, acestei zone și mizele de acolo. Uh, de fapt, la Fabec, um, Fabec nu-și atinge obiectele cu un procentaj foarte mic, 0,5 în acest moment. Și, uh, de fapt, uh, ceea ce ar dori să facă ar fi 0,31. Nu e o diferență chiar atât de mare, însă ce ne îngrijorează este Grecia, care este în partea de jos. Dacă vă uitați uh, cu, la graficul cu gri, vedeți că aceste grafice sunt în creștere, nu în scădere. Și Grecia este foarte importantă, mai ales cu, în ceea ce privește traficul cu Orientul Extrem uh, și cu Asia și uh, impactul uh, Greciei este unul destul de mare asupra um, managementului uh, general. Sunt șase um, state care au astfel de cifre în creștere. Practic, uh, tendința este una negativă. Și spunea colegul din Cehia care vorbea de activitățile de, despre FAB Europa Central, care reprezintă o componentă esențială. Dacă ne uităm acolo și la statele care îi uh, sunt în componență, toate acestea uh, au făcut investiții, dar necoordonate. Dacă ne uităm la Slovenia, cel mai mic dintre statele din această zonă, acesta aproape că și-a dublat costurile printr-o investiție enormă de peste 35 de milioane de euro uh, pentru um, un, un stat uh, un, care este traversat de uh, un avion mai rapid în uh, patru 4 minute de, și de unul mai lent în 9 minute. Deci mai degrabă um, e foarte ușor de trecut. Dar dacă s-ar vedea o, colu, o conlucrare Slovenia și Ungaria, uh, ar, s-ar putea ajunge la situații în care n-ar exista întârzieri privind capacitățile, s-ar facilita creșterea și s-ar asigura că fabul ar avea un impact uh, mai mare. Următorul slide. Dacă ne uităm la eficiența privind costurile, aici tendința este una destul de uh, pozitivă și um, planurile aproape că se îndeplinesc pentru primul an, însă înseamnă că în 2013 și 2014 uh, lucrurile nu vor fi uh, chiar la fel de bune și dacă ne-am întrebat ce putem să facem aici, sunt sigur că ați putea să uh, vorbiți uh, cu niște colegi din industria traficului aerian uh, um, și um, poate că uh, ar putea să se uite mai, uh, mai, mai îndeaproape la aceste cifre, pentru că în octombrie anul acesta, prin uh, comisie, vom avea un vot um, pentru um, încercarea de a Um, reduce aceste diferențe, însă e foarte greu pentru că 21 de state nu și-au îndeplinit uh, obiective. Austria, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Franța, Finlanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Norvegia, Portugalia, România, Republica Slovacă, Slovenia, um, Spania, Suedia și Regatul Unit. Toate aceste planuri nu au adus uh, contribuția necesară la graficul de performanțe. Vedeți atunci că uh, diferențele sunt destul de mari. În prima perioadă, aproape că am atins obiectivele uh, uh, în ceea ce privește 2012. Um, graficul cu verde este puțin mai înalt, uh, dar uh, înseamnă că Uh, se va, va fi vorba de 13 uh, milioane pentru 6,2, apoi în 203, pentru 2013 va fi vorba de 100 de 12 milioane pentru 157, iar în 2014 um, cifrele vor crește și 157 și 257. Sunt sigur că există o modalitate de a găsi 257 uh, de milioane în uh, interiorul statelor membre. Concluzia ar fi, în ceea ce privește obiectivele um, cerului unic, uh, sunt așteptări înalte uh, um, din partea um, uh, statelor membre și uh, statele au tot evitat um, aceste responsabilități, dar acum e vremea să fie responsabile. Uh, și um, în ceea ce privește um, obiectivele legate de performanțe, s-au făcut uh, uh, schimbări majore în îmbunătățirea performanțelor și veți găsi acest lucru în raportul um, de pe site-ul um, um instituției noastre, organismului nostru și puteți să-l și descărcați. Um, Obiectivele sunt, uh, reprezintă o provocare, dar sunt realistice. Am vrut să facem două lucruri. În primul rând să se facă un grafic de performanță care să însemne ceva și cu obiective care să însemne și ceva și în al doilea rând vreau să ne asigurăm că această uh, grilă funcționează. Adică că era construită pe măsuri robuste, pe uh, baza rapoartelor uh, Eurocontrolului și a Comisiei uh, de Evaluare a Performanțelor care a, a funcționat de multă vreme și um, până la urmă s-au uh, adoptat niște obiective uh, realiste și um, acestea um, statele au făcut cât au putut, dar e nevoie de mai mult pentru a se reduce um, diferențele în ceea ce privește atingerea obiectivelor. Unele state vor trebui să-și revizuiască planurile și asta uh, în colaborare unele cu celelalte, dar și cu uh, gestionarilor de rețele. Și așteptăm ca până anul viitor toate acestea să se îndeplinească. Suntem destul de încrezători că aceste obiective sunt uh, realizabile și de aceea am făcut 27 de recomandări în raportul nostru. Acestea au fost înaintate comisiei și au fost susținute de, de către comisie și înaintate ulterior Comitetului privind cerul unic pentru a fi votate și cu ajutorul dumneavoastră sperăm să putem uh, realiza o diferență. Mulțumim, domnule Griffith. Dacă sunt uh, întrebări uh, din partea deputaților adesea domnului Griffith, domnul, doamna Alcadraui, domnul Foster, domnul Alcadraui. Vreau să-i mulțumesc domnule, domnului Griffiths pentru această explicație foarte, foarte clară, dar dați-mi voie să pun și o întrebare. Să vorba despre legătura cu Cezar. În mod evident, suntem în continuare în faza pregătitoare. Încă nu obținem rezultatele pe care ni, le-ar, ni le-am dorit. cred că avem propuneri clare cu privire la modul în care arată faza în care ne, etapa în care ne aflăm acum. Însă, dacă vorbim despre 2013, uh, 2014, care, trebuie să ne gândim și la modul în care Cezar va avea un impact. Veți fi și dumneavoastră implicat în tot uh, procesul? Aș dori mai multe explicații în acest sens. Mulțumim, doamna Foster. Vă mulțumesc, domnule președinte. Două lucruri. Lucrurile, mă rog, se spune că ar merge înainte, însă au existat o serie de state membre care aveau un, uh, o utilizare flexibilă a spațiului aerian, atât civil cât și uh, militar. Și uh, pentru îmbunătățirea punctualității se poate realiza un, un melanj între cele două tipuri de activități. Și tocmai în acest context, dați-mi voie să vă întreb în ce etapă ne aflăm cu acele state membre care în continuare refuză să ofere flexibilitate uh, spațiului lor aerian. Asta în primul rând. În al doilea rând, bineînțeles că sunt foarte dezamăgită să aflu că, deși fabul uh, Regatul Unit uh, Irlanda merge înainte și merge bine, nu atinge totuși obiectivele stabilite. Mă dezamăgește lucrul acesta. Asta deoarece 75% dintre Uh, cei care ajung în, uh, în uh, Regatul Unit și în Irlanda vin pe calea aerului. Deci vă dați seama că acest domeniu de transport este foarte, foarte important. Și vreau în acest context să vă întreb ce se întâmplă cu NATS, adică furnizorul de, de servicii în acest domeniu. Și în ceea ce privește Uh, managerii de rețea, ce se mai întâmplă cu ei? N-am mai auzit nimic de ei de la erupția vulcanului islandez încoace. Deci, vreau să te întreb, Peter, când vom reuși să rezolvăm toate aceste probleme? Pentru că deocamdată situația nu arată deloc bine. Domnule Griffiths, doriți să răspundeți la cele două întrebări și mai apoi dăm cuvântul comisiei? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați pus această întrebare cu privire la SESAR. Este un proiect foarte important care trebuie să dea rezultate. Trebuie să dea re rezultate din 2013 încolo. Acest program va deveni extrem de relevant pentru noi. Trebuie să se Um, lucreze asupra acelor domenii care sunt într-adevăr de referință pentru noi. Și colaborăm deja cu Comisia Europeană în acest sens. IP1 am, este deja evaluat în momentul de față. În mai 10, am, Comisia Europeană a trans, ne-a transmis o scrisoare prin care ne ne felicita pentru ceea ce încercăm noi să obținem prin, acest, uh, prin această grilă de uh, Uh, de rezultate, de performanță. Și acum încercăm uh, să vedem care, sau s-a încercat să se afle care sunt uh, acele elemente care vor fi transformate în realitate prin intermediul proiectului Cezar și care vor fi obiectivele atinse de către statele membre exclusiv. Ei, asta evaluăm în momentul de față. În ceea ce privește a doua etapă a Cezar, uh, importanța Sesar va deveni din ce în ce mai mare, dar pentru a stabili care va fi eh, efectul și impactul celei de-a doua etape Sesar, trebuie mai întâi de toate să înțelegem care au fost rezultatele date de Sesar și de proiectele eh, suplimentare sau conexe în perioada eh, de dinaintea anului 2013. Deci trebuie să vedem, să evaluăm rezultatele obținute deja și mai apoi vom reuși să evaluăm ceea ce va fi atins uh, după 2013. În orice caz, uh, noi încercăm să atingem toate obiectivele stabilite, fie ele și foarte ambițioase. Dacă până în 2020 e să ajungem la o reducere de 50%, atunci avem nevoie de o reducere anuală de peste 20%. Deci vă dați seama că Uh, economisirile trebuie să fie foarte, foarte mari. Și acum în ceea ce privește întrebarea doamnei Foster. Da, este o întrebare foarte, foarte bună. Și ce am observat noi? Până acum, la nivelul uh, FAB, faburilor, FABEC este cel mai încurunată de succes. S-au obținut acolo rezultate care în continuare trebuie să fie transpuse în realitate și de celelalte state. Eu sunt absolut convins că se pot face mai multe. Dacă mă uit la procesul de monitorizare pentru anul 2012, sunt absolut convins că ne vom uh, concentra atenția și asupra acestor măsuri de flexibilitate a, spa- a spațiului aerian. Trebuie să reușim a aduce la un numitor comun utilizarea în scopuri civile și în scopuri uh, militare. Poate că după monitorizarea pe care o vom desfășura în anul 2012 voi reuși să vă ofer la această întrebare un răspuns mult mai solid decât cel pe care vi-l pot oferi acum. În ceea ce privește acum uh, Regatul Unit, organismul nostru nu vorbește cu uh, furnizorii de activități de de servicii de navigație aeriană, ci vorbim cu autoritățile naționale de reglementare. Acestea sunt responsabile. Și ce s-a făcut în Regatul Unit? Uh, autoritățile sunt, uh, au făcut multe, au pus multe pro, propuneri în aplicare, însă cu toate acestea obiectivele le depășesc cu mult capacitățile. Și acum uh, trebuie să evalueze ele de unele singure în statele membre ce mai trebuie să facă și ce vor putea face. Iar la, în luna octombrie vom primi un raport din partea Autorității Naționale de Reglementare Britanice și mai apoi vom stabili împreună cu cei din comisie ce am putea face la rândul nostru pentru a veni în ajutorul statelor membre. Sunt absolut convins uh, că am putea oferi ajutorul nostru Regatului Unit atâta timp cât acest sprijin este solicitat. Uh, în ceea ce privește uh, cei care se ocupă de gestionarea traficului aerian, uh, Bine, aceștia nu au mai fost la fel de vizibili acum, în, după erupția vulcanului islandez. Însă vedem în Cipru și în Grecia că întârzierile uh, scad din ce în ce mai mult. Asta datorită acestor actori. Dacă, într-adevăr, lucrurile vor merge în același uh, ritm ca până acum, uh, atunci obiectivele noastre de 0,75 vor fi atinse. Deci, uh, gestionarul de rețea lucrează, lucrează asidu și se așteaptă ca la, în martie 2012 să primim un raport din partea acestuia, iar noi, comisia, vom, sau noi vom putea face un raport pentru comisie până în, 12, uh, până în iunie 2012. În orice caz, acest gestionar este, este foarte, foarte important și trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor. Vă mulțumim foarte, foarte mult! Vă mulțumim, domnule Griffiths domnule Iar Zembovski pentru intervențiile de astăzi, foarte, foarte bune, foarte stimulante. Ne-au, uh, ați reușit să ne convingeți care este rolul nostru, acela al, uh, euro, al uh, europarlamentarilor. Mă, mă și, mi și imaginez pe Jackie creând o, sau formulând o scrisoare pe care să o, auto, să o adreseze autorităților naționale. Ei bine, dar lucrul acesta trebuie să-l facem noi cu toții, trebuie să exercităm presiunea asupra statelor uh, pe care le reprezentăm pentru ca acestea să se ridice într-adevăr la nivelul așteptărilor. Vă mulțumim foarte mult și sperăm să ne revedem. I'm now just going to ask shortly because these flowers have arrived. Pe scurt, florile acestea au fost trimise pentru Jared. A fost ideea vicepreședintei Silvia să îi le dăm. Deci o rog pe doamna vicepreședintă să îi prezinte florile lui Jared. It always looks better when a E mai uh, frumos dacă o doamnă frumoasă dă niște flori, mai frumos decât dacă le dă un bărbat urât, spune domnul președinte. Haideți să mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul meu privind memorandumul de cooperare cu uh, OACI. Stați să-mi adun gândurile. Pe fundal, aș dori să vă amintesc că la ora actuală 190 de state sunt membre OACI și uh, activează în aparență împreună în domeniul siguranței și securității aviației, managementul traficului aerian și protecția mediului. Majoritatea standardelor și cerințelor OACI sunt uh, reluate în legislația europeană chiar transpuse, de exemplu, standardele ecologice privind um, avioanele. Așadar, Uniunea Europeană are tot interesul de a contribui la procesul decizional OACI, inclusiv din motivul de a spori competitivitatea aviației sale civile. Memorandumul de cooperare are obiectivul de a oficializa relațiile și a stimula relațiile dintre UE și OACI mai ales a asigura o mai mare armonizare a standardelor și o coordonare mai strânsă a activităților respective. Acest memorandum uh, dorește să se utilizeze mai bine resursele pentru a nu se duplica eforturile. Există ideea ca UE să pună la dispoziția OACI resurse și expertiză și uh, OACI să desfășoare misiuni de observare în statele UE. Părțile vor pune în comun informații și date electronice și informații oficiale, oferindu-și acces reciproc la bazele de date. Proiectul de decizie a Consiliului aprobă concluzia memorandumului și creează o comisie mixtă ce va fi uh, responsabilă pentru implementarea memorandumului de cooperare. Astfel se stipulează acorduri de procedură referitoare la rolurile Consiliului al statelor membre și al Comisiei în această structură. Se prevăd domenii de cooperare specifice ce vor fi anexate la memorandum, formând o parte integrantă din acesta. Pentru a identifica uh, zonele aeriene uh, nesigure și tra transportatorii nesiguri se vor face eforturi comune, interesul fiind unul reciproc. Și Comisia va uh, prezenta propuneri pentru a eficientiza întregul proces. Abordarea este bazată pe angajamentul reciproc de a atinge cel mai înalt nivel de siguranță aviatică pe plan mondial, Armonizarea mondială a standardelor în acest domeniu este un obiectiv primordial. În 16 iunie, Consiliul a aprobat anexa privind siguranța aviatică, care a fost după aceea adoptată de Comisia Mixtă. Mai sunt domenii de cooperare, securitatea aeriană, managementul traficului aerian și protecția mediului. Acestea vor face obiectul unor anexe ulterioare. În baza propunerii Comisiei, Consiliul va stabili pentru fiecare anexă propunerea UE ce uh, trebuie adoptată la Comisia Mixtă. Din păcate, anexele nu vor face obiectul aprobării Parlamentului, deoarece la articolul 128 alineatul 9 din TFUE nu se prevede implicarea Parlamentului în deciziile Comisiei Mixte. Însă raportorul, adică eu, consideră că uh, Parlamentul trebuie să contribuie la consolidarea poziției UE în cadrul OACI și că trebuie să, să contribuie la sporirea cooperării. De aceea sugerează ca Comisia de Transport să-și emită aprobarea cu privire la concluziile memorandumului de cooperare. Vreau să amintesc deputaților că Parlamentul are dreptul de a aproba concluziile memorandumului prin vot unic, fără amendamente la acord. Acestea nu pot fi depuse, deci votăm pentru sau împotrivă. Acesta e raportul meu și domnul Groș a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vom uh, da curs propunerii dumneavoastră, însă mi-ar plăcea să vă adresez și eu câteva întrebări. Există Convenția de la Chicago, despre care s-a mai vorbit și în alte contexte, în ceea ce privește poluarea fonică și așa mai departe. Pentru mine nu este o problemă faptul că Parlamentul nu participă direct la această activitate, însă eu cred că ar fi bine să fim uh, cel puțin informați în mod direct fiindcă este vorba aici despre niște chestiuni pe care noi le dezbatem destul de des. E vorba de securitate sau de protecția mediului. Și uh, aici se pregătesc niște texte la nivel internațional pe aceste subiecte și poate că ar fi interesant ca Parlamentul nostru să fie informat cu privire la aceste lucrări din cadrul diferitelor entități internaționale. Au avut loc discuții între UE și SUA cu privire la uh, securitatea transportului aerian. Eu cred că în cadrul pregătirii acordurilor și de asemenea la nivel tehnic, fie că e vorba de o informare directă sau indirectă prin comisie, trebuie să fim informați. S-a mai spus, de asemenea, că la nivelul Uniunii Europene există o agenție care se ocupă de siguranța aeriană. Aș dori să știu ce rol joacă această agenție. Va desfășura o activitate paralelă? Și uh, nu cumva se manifestă aici o duplicare a eforturilor? Cum se desfășoară coordonarea cu această entitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ugias de la Liberal. Grazie, președinte, come lei stesso a... Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, Parlamentul trebuie să aprobe acum concluziile memorandumului de cooperare între uh, Uniunea Europeană și o uh, organizație foarte importantă, OACI. Raportorul a spus tot ce se putea spune. Eu aș vrea să mai adaug însă doar un element, și anume grupul nostru ALDE are o părere foarte bună despre toate acestea. Și doresc să spun că, în primul rând, majoritatea standardelor OACI uh, sunt prezente în legislația europeană. Așadar, dacă dorim să devenim parteneri internaționali competitivi în sectorul aviației civile, Trebuie să facem progrese în acest sens. Uniunea Europeană are posibilitatea de a participa în mod oficial la procesul de definire a OACI. Este o ocazie pe care nu trebuie să o ratăm. Încă un lucru. Există uh, un subiect foarte important pentru grupul nostru și anume uh, procedurile. Ne interesează care este avantajul unui instrument unic care va permite o definire din ce în ce mai bună a rolului jucat de instituțiile europene în relația cu OACI. Este foarte important și în ceea ce privește transparența și bugetul. De exemplu, Uh, finanțarea unor uh, sectoare specifice sau uh, detașarea funcționarilor europeni la secretariatul OACI. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această explicație cât se poate de cuprinzătoare. La modul general, susțin cele spuse de dumneavoastră. Cred că OACE este un organism cât se poate de solid și acest memorandum nu reprezintă decât o oficializare a situației existente. Reprezentanții Comisiei se întâlnesc de multă vreme cu reprezentanții OACI și cred că este logic că acolo unde se poate să se realizeze standardizarea și armonizarea în legătură cu anumite aspecte pentru acest sector industrial. Și de asemenea, cred că este de înțeles să nu fie neapărat implicat Parlamentul, fiindcă știți că celelalte 190 de state nu își implică cele 190 de parlamente. Eu am toată încrederea, în general, în bunul mers al procesului. E greu să tragem concluzii prea repede pe anumite chestiuni, inclusiv uh, schimbul de cote de emisii, dar putem încerca. După cum s-a spus, Comisia se îndreaptă către o oficializare a relației și nu pot fi decât vești bune acest memorandum de cooperare, pentru că este o industrie foarte mare. Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să întreb uh, dacă acest acord va facilita uh, schimbări în ceea ce privește introducerea aviației, uh, nu doar la nivelul Uniunii Europene, în schema de schimb de emisii de certificate. Înainte de a da cuvântul comisiei, răspunsul este probabil nu. Pentru că, după cum v-am spus, anexele deocamdată nu sunt prezente și mai durează până când se va ajunge la anexa privind protecția mediului. Eu mă tem că noi nu vom avea un cuvânt de spus când se va ajunge la această anexă. Nu știu dacă are cineva un glob de cristal ca să dea răspunsul la această întrebare legată de sistemul de schimb de cote de emisii. Reprezentantul Comisiei are cuvântul. Trebuie să cer scuze pentru că nu v-am dat cuvântul și la sfârșitul dezbaterii privind FAB. Deci dacă aveți un comentariu, vă rog să îl prezentați acum. Thank you very much, uh, Chairman, and thank you. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, și tuturor celor care au contribuit la această dezbatere. Primul lucru pe care aș dori să-l spun este acela că raportorul a stabilit uh, și identificat perfect um, toate procesele din spatele acestui memorandum. Este unul care consolidează și facilitează cooperarea noastră cu o, o suborganizație foarte importantă multilaterală a Națiunilor Unite cum este OACI. N-aș vrea să evit uh, întrebările uh, privind uh, întrebarea adresată mai devreme privind emisiile și schimbul de certificate de emisii. Toată lumea știe că avem probleme în a ne convinge partenerii mondiali um, și bilateral OACI de um, faptul că această legislație este una pozitivă. Dar o altă chestiune generală nu este prima oară când ne confruntăm cu probleme legate de OACI în ceea ce privește relația dintre evoluția și um, instituirea de nouă legislație europeană și uh, instrumente OACI uh, conform Convenției de la uh, Chicago. Au apărut și alte conflicte acum uh, zece ani în legătură cu uh, un anumit tip de aeronave unde, din punct de vedere structural, ne uh, confruntăm cu aceeași problemă ca și în cazul ETS abordarea și adoptarea acestei noi legislații pentru protecția mediului s-a discutat la nivel multilateral, bilateral și până la urmă a trebuit să acceptăm că până, că ar trebui să schimbăm o, o serie de um, prevederi din legislație pentru a ajunge la o înțelegere. Și atunci ce am putea să învățăm, ce învățăminte să tragem? Uh, acele, acelea că ne trebuie un sistem care să ne permită să avem o influență mai mare asupra activității curente a OACI-ului și um, a modului în care acesta poate să, pro să promoveze legislații la nivel uh, multilateral și um, noi încercăm să, să, impunem uh, și să promovăm legislația europeană. O, o soluție ar fi aceea de a avea da un sistem care să ne permită uh, să fim noi ca Uniune implicați în politicile OACI. Și în special aș vrea să subliniez că uh, unii dintre partenerii noștri um, de la nivel mondial în acest moment uh, îi oferă OACI-ului resurse umane, experți tehnici care să susțină activitatea secretariatului uh, OACI în timp ce Uniunea Europeană în ansamblul său nu prea este vizibilă cu adevărat în ciuda Um, importanței uh, um, și a domeniului de aplicare al uh, legislației europene și cu acest memorandum de cooperare am vrea să soluționăm această problemă și uh, am vrea de asemenea să um, să facilităm un sistem care să implice mai puțină um, duplicarea activităților, să nu uităm că OACI are uh, sarcini de audit în ceea ce privește se, um, securitatea și siguranța, dar și noi, ca, ca și Comisie, activăm în acest uh, domeniu, putem să inspectăm dacă se implementează corect uh, um, regulile de siguranță și de securitate în Uniunea Europeană și iată că putem în acest context să uh, Um, aducem împreună aceste două sisteme fă, cu, fără să avem de-a face cu duplicări. Așa că, din uh, eu, uh, ca reprezentant al Comisiei, apreciez uh, sprijinul pentru acest proiect și uh, pot să reinițiez angajamentul că uh, nu uh, vom uh, înceta să informăm periodic um, Parlamentul referitor la implementarea acestui memorandum de cooperare um, în timpul și după reuniunile Comitetului Mixt. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, termenul limită pentru amendamente um, um, mi se spune că ar fi 21 um, octombrie, dar noi nu avem dreptul să aducem uh, amendamente, deci nu știu ce am putea să facem cu amendamentele. Votul până la 1 se va ține pe, 2, pe 12 ianuarie. Cu acestea vă mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi este Cartea Albă privind viitorul transportului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru interesul pe care l-au dovedit vis a -vis de acest uh, dosar. Am avut mai mult de 400 de amendamente, bine, am depășit recordul de azi dimineață, dar nu suntem departe de acest record. Personal am introdus uh, puține amendamente Asta deoarece vreau să-mi folosesc timpul constructiv, uh, pregătind amendamente de compromis. Asta pentru că sunt în continuare de părere că în momentul în care Parlamentul European creează o listă de, re- de revendicări, e drept lungă, dar măcar coerentă, Uh, are mai multe șanse de, uh, de succes decât uh, depunând o serie de amendamente lipsite de legătură directă. Și tocmai de aceea, împreună cu raportorii din umbră și ceilalți colegi care au introdus o serie de amendamente, am început să discut despre amendamentele de, de compromis. Multe dintre amendamente, e drept, sunt de natură mai degrabă semantică, se solicită o formulare mai bună, o clarificare a unor formulări. În ceea ce privește obiectivele, eu uh, propuneam ca în raportul nostru să solicităm să ne concentrăm asupra unei uh, perioade mai scurte, dintre 2012 și 2020. Asta pentru a fi mai concreți și pentru a reuși să stabilim obiective mult mai concrete. În trecut, uh, ni s-a reproșat adesea că aceste cărți albe sunt nimic altceva decât maculatură, Însă, haideți să le arătăm tuturor criticilor că suntem interesați de sporirea clarității. Eu am vorbit mai puțin despre problema energiei. E drept. Însă, dați-mi voie să fiu puțin mai critic asupra unui uh, aspect și să le explic mai bine colegilor. Pornesc de la premisa că, în special în zonele urbane, ar trebui să ne dorim ca pe viitor aerul să fie mai puțin poluat în orașe, ca transporturile să fie mai eficiente și mai curate. Însă, în același timp, eu nu sunt de părere că electricitatea este soluția pentru toate problemele. Există situații în care această soluție se dovedește a fi mai degrabă o contrapropunere decât un ajutor în funcție de originea curentului electric. Eu îmi doresc să facem propuneri cât se poate de solide. Uh, obiectivele comisiei sunt identice cu ale noastre, însă soluțiile pe care le oferă comisia sunt poate ușor diferite de soluțiile noastre. În uh, ceea ce privește zonele periferice și intraregiunile, avem o serie de amendamente care pot fi concentrate într-un număr mic de amendamente de compromis. Bineînțeles că noi nu vorbim aici doar despre zonele centrale europene, ci vorbim și despre zonele ultraperiferice, despre statele insulare. Toate acestea trebuie să fie incluse în uh, raportul nostru. Și, bineînțeles, mi se pare normal uh, ca formularea să fie în, potrivită din acest punct de vedere. Ei, uh, încă un aspect, uh, cel privind uh, timpii de odihnă și de condus. Îmi dau seama că există diferite atitudini vis-a-vis -vis de această temă. Însă, personal, consider că punerea în aplicare în, aplicare în anumite state membre a fost mai degrabă deficitară. Noi am încercat să creăm un regulament unitar, iar acum vedem din nou că statele membre procedează fiecare după bunul său plac. Deci eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai degrabă asupra aspectului de punere în aplicare. Și în acest sens, cred că ar trebui să amintim Consiliului că punerea în aplicare și uh, momentul în care se pun prevederile în aplicare trebuie uh, să fie mai strict uh, să fie mai strict evaluate. Bineînțeles, toate acestea trebuie să țină cont de interesele companiilor, în special companiilor uh, mici și mijlocii. Însă, chiar dacă Trebuie să ne adresăm acestora. Eu consider că obiectivele trebuie neapărat să fie atinse. În ceea ce privește cabotajul, am uh, o problemă legată de faptul că, din punctul meu de vedere, deschiderea piețelor nu trebuie să se facă sub orice uh, Uh, sau oricum. Nu, eu consider că justiția socială trebuie să fie prezervată în momentul în care se fac, uh, se deschid piețele. Eu cred că ar trebui să le oferim posibilitatea oamenilor să lucreze în condiții echitabile, să nu uh, punem în aplicare diferite prevederi care vor duce practic la un dumping, dumping social. În ceea ce privește comodalitatea, cred că în dosarul din 2010 am reușit să stabilim anumite declarații de principiu. Ei bine, aceste declarații de principiu vreau să le uh, abordez și în raportul actual. Să, haideți să accentuăm cele spuse în 2010 de către noi. Am stabilit în 2010 obiectivele noastre, spuneam clar la ce ne așteptăm din partea rețelelor europene și haide, uh, haideți să le spunem uh, din nou, principiile trebuie să fie cât se poate de clare. Și anume, haideți să sprijinim mai puține proiecte, dar proiecte eficiente. Să nu mai sprijinim o mulțime de proiecte, dintre care unele sunt destinate eșecului. Asta înseamnă că această temă trebuie să fie privită din perspectiva deciziilor noastre din 2010. Nu vreau să șochez alte comisii, precum Comisia Regii, care deja a anunțat o serie de amendamente, pentru că este se tem că vom lua fonduri uh, din Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru a, a le a, uh, oferi comodalității. În ceea ce privește deschiderea porturilor. Eu nu-mi doresc ca porturile să fie deschise din nou, repet lucrul acesta, cu orice, sub orice formă, cu orice preț. Nu. În 2009 uh, Comisia trebuia să facă o propunere legislativă în ceea ce privește porturile. Ei bine, acea propunere nu a apărut încă. Haideți să exercităm din nou uh, uh, presiunea asupra Comisiei, să nu ne trezim cu mâine cu cine știe ce hotărâre a Curții Europene de Justiție care să ne, să ne constrângă prea mult. Eu mi-aș dori ca, în ceea ce privește porturile, să, a, să primim, într-un final, o reacție din partea Comisiei. În orice caz, mă aștept ca în următoarele săptămâni să reușim să ajungem la mai mulți numitori comuni, să găsim amendamente de compromis care să reducă numărul și volumul mare de amendamente, fără ca Um, formularea de bază sau ideile care se află la baza raportului să fie atinse. Vă mulțumesc! Doamna Senalova de la SND. Eh, ja předpokládám, že se ke svým pozměňujícím návrhům vyjádří ostatní. Mulțumesc. Cred că și alți colegi se vor referi la amendamentele lor, deci nu vreau să intru prea mult în detalii. Suntem cu toții de acord că este indispensabil să se ducă la bun sfârșit spațiul european unic al transporturilor, chiar dacă e puțin mai complicat. Și din acest motiv, uh, obiectivele ambițioase din Cartea Albă sunt reluate și completate de colegul nostru Groș. Ele trebuie să fie bazate pe o bună cunoaștere a situației actuale, pe o viziune pe termen scurt, mediu și lung. Comodalitatea, o infrastructură de calitate sigură, sus, susținerea pentru coeziunea teritorială, condițiile uh, sociale ale salariaților, toate acestea uh, ne-au uh, servit drept bază în pregătirea amendamentelor și la discuțiile dintre raportorii din umbră. Aș dori ca cei de la Comisie să ne prezinte cât mai repede o analiză a infrastructurii, a densității rețelelor de transport și a calității serviciilor în statele membre. Acest inventar ar arăta care este situația în domeniul securității rutiere, siguranței rutiere. Știm că mai mult de 70% din accidente se întâmplă pe drumuri de oraș și de țară. Trebuie să susținem finanțări de acest gen. Trebuie să punem accentul pe siguranță. Aș dori să subliniez și că raportorul dorește să se mențină o limită indicativă de 300 de kilometri pentru transportul de mărfuri. Acesta ar fi un principiu al comodalității eficiente, după cum uh, arată Cartea Albă. Trebuie să susținem transportul durabil și pe distanțe mai scurte. Însă, pe distanțe lungi, după părerea mea, este nevoie de o abordare sistemică la nivel european. În amendamentele depuse de grupul nostru, punem accentul pe o piață durabilă a muncii. Drepturile lucrătorilor sunt foarte importante pentru noi și dorim ca cei de la Comisie să ne prezinte o analiză de impact privind condițiile ă, pieței de muncă și evoluția acesteia, inclusiv evoluția calității locurilor de muncă. În acest studiu trebuie să se țină cont de evoluțiile de până în 2020 în ceea ce privește formarea lucrătorilor, ă, și alte schimbări. Toate acestea sunt foarte importante. Foarte mulți colegi și uh, eu inclusiv subliniem cât de importantă este mobilitatea. Mobilitatea cetățenilor. Trebuie să susținem uh, pe plan urban transportul în comun, acesta să fie accesibil utilizatorilor în ceea ce privește orarul și în ceea ce privește prețul. Trebuie să uh, ameliorăm această situație. Și dați-mi voie să mai fac încă o observație. Dacă dorim să impunem obiective ambițioase și dorim să propunem Consiliului o poziție puternică a Parlamentului European, trebuie să uh, propunem obiective care să permită progresul, care să permită Parlamentului o majoritate puternică. Deci doresc să fac apel la dumneavoastră, la toți, haideți să nu începem acum o revizuire a pachetului uh, de servicii portoare, să nu cerem o armonizare a salariilor în domeniul transporturilor, haideți să nu creăm obstacole unde nu este cazul. Orbitoarea e rugată să încetinească, spune domnul președinte. În ceea ce privește directiva timpului de lucru, aceasta atinge elemente cheie pentru siguranța transportului rutier și trebuie să ne orientăm mai ales către o implementare corectă de către statele membre a acestei directive. În concluzie, aș avea o întrebare în legătură cu amendamentele raportorului. În raportul dumneavoastră ați schimbat, de exemplu, data pentru crearea cerului unic european. Ați trecut 2013 în loc de 2015 pentru crearea Cartei Drepturilor Pasagerilor. Ați trecut finele anului 2012 în loc de 2013. Îmi puteți explica de ce? Sunteți mai optimist sau de ce? Vă mulțumesc și mă bucur de cooperarea noastră viitoare. Grosch. Mulțumesc. Domnul Groș e întotdeauna foarte optimist. Doamna Meissner de la Liberali. Da, Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, de curând, în Germania mi s-a spus că vorbim despre Cartea Albă privind uh, transportul, dar discuțiile voastre sunt lipsite de sens. Uh, mi se pare că oamenii nu înțeleg exact ce înseamnă Cartea Albă sau care este misiunea Cartei Albe. Noi trebuie să explicăm că prin intermediul acestei cărți albe încercăm să stabilim care sunt obiectivele de viitor uh, în domeniul transportului și vizate sunt absolut toate ramurile uh, transportului. Într-adevăr, după cum spunea raportorul, peste 400 de amendamente, foarte, foarte multe amendamente. E clar că există mare, un mare interes vis-a-vis de transport și de îmbunătățirile la nivelul transportului. Dați-mi voie să prezint câteva comentarii generale. Bineînțeles că multe dintre amendamente s-au uh, referit la finanțare. Uh, Finanțarea, bineînțeles că joacă un rol foarte important în atingerea obiectivelor pe care le-am stabilit și de-abia aștept negocierile cu raportorul, negocierile pe marginea compromisurilor. Într-adevăr, s-au stabilit uh, noi procente pentru domeniul uh, maritim sau noi procente pentru domeniul uh, feroviar. Există diferite propuneri din partea versiilor de asemenea, toate sună bine, dar ce înseamnă de fapt aceste propuneri la nivel de finanțare? Eu consider că această temă trebuie să fie discutată atenție, cu mare atenție, pentru că nu avem chiar atât de multe fonduri la, la dispoziție. Deci cam atât despre finanțe și finanțarea TNT-urilor. S-a vorbit foarte mult despre comodalitate. Da, mi se pare um, corect să spunem că toate mijloacele de transport sunt necesare. Uh, se vorbește de asemenea despre platformele de comodalitate pe care le vom finanța, dar bineînțeles că toate acestea au de-a face cu, uh, și cu coridoarele transeuropene. Din nou apare problema finanțării în acest context. Am fost uimită de faptul că nu au existat prea multe amendamente în ceea ce privește procentele de de scădere a cotelor de emisie. Eu consider că am putea să ajungem la în cursul negocierilor la numitoare comune în acest sens. Noi, cei de la ALDE, am făcut foarte multe cu privire la porturi, pachetul privind porturile. Pentru noi, Uh, foarte importante sunt uh, serviciile portuare. portuare. Da, am înțeles uh, care este părerea raportorului raportorului cu privire la acest aspect și uh, noi suntem de acord cu tine, nu ne dorim o înrăutățire a situației, însă există cu siguranță amendamente de compromis pe care le putem atinge. În ceea ce privește uh, transportul aerian, noi cei de la ALDE punem accent în special pe persoanele cu handicap. Deci, din punctul nostru de vedere, acest aspect este deosebit de important. Trebuie să asigurăm că aceste persoane au acces la transportul aerian. În ceea ce privește datele, după cum spunea antevorbitoarea mea, acestea sunt din ce în ce mai optimiste. Avem acum însă din păcate, o mulțime de date cu privire la activitatea comisiei. Nu știu cum vom reuși să ajungem la, la un consens, dar cu siguranță trebuie să atingem consensul acela. În orice caz, sunt încântată de viitorul ne- negocierilor. Domnul Bradburn. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că unii colegi își amintesc că am avut o dezbatere inițială pe acest subiect și eu am spus că uh, Cartea albă este bună pe bucăți, dar nu în totalitate și am folosit o expresie specifică din limba engleză. În Colegii mei s-au referit la faptul că nu e un document legislativ și eu zic slavă Domnului că nu este. Ce uh, zic eu și ce am spus eu în, document, în amendamentul meu este să încerc să știu șterg unele din uh, propunerile mai trăznite ale Comisiei. Domnul Groș, în uh, declarația sa introductivă, s-a referit și el la același lucru și mi se pare de bun simț. Noi avem nevoie de o carte albă care să se refere la uh, obiective practice, posibile și rentabile, nu la dorințe nerealiste. Sunt de acord, Mathieu, trebuie să privim uh, mai puțin pe termen lung, pentru că cu cât ne lungim mai mult cu calendarul, cu atât mai re- puțin realiste sunt uh, obiectivele noastre și nu mai ajungem nicăieri. Deci cred că faci foarte bine că pui accentul pe obiective mai realizabile și mai apropiate din punct de vedere temporal. Mai am câteva chestiuni de spus, domnule președinte, mai ales în ceea ce privește niște Uh, chestiuni care intră în uh, misiunea acestei cărți albe, de exemplu transportul urban. Se vorbește aici despre chestiunea competențelor și cu siguranță uh, aici ar trebui să se menționeze subsidiaritatea, fiindcă știm foarte bine că aceste chestiuni nu trebuie tratate nici măcar la nivel național, ci la nivel local. După părerea mea, nu are niciun sens să încercăm să ne amestecăm la nivelul Uniunii Europene. Eu sunt de acord cu domnul Groș în privința principiului de a avea principii clare ce să se degaje din raportul Parlamentului. Este limpede că ne trebuie un document de lucru fie legislativ, fie un schimb de bune practici între statele membre, avem nevoie de ceva coerent și realizabil. Și câteva chestiuni uh, practice, domnule președinte, înainte de a încheia. Cred că în ceea ce privește programul TNT, știu că au mai spus-o și alții, avem nevoie de obiective limitate nu numai din cauza uh, atmosferei financiare. Pur și simplu nu mai sunt bani pentru astfel de proiecte grandioase. Trebuie să vedem ce putem face cu banii pe care îi avem în mână în legătură cu programele TNT. De exemplu, pentru uh, ușurarea zonelor de ambuteiaj. Uh, Cred că trebuie să obținem susținere pentru să folosim cât mai bine resursele limitate pe care le avem. De exemplu, proiectele pilot în legătură cu parcarea sigură a camioanelor. S-au făcut astfel de lucruri în Regatul Unii, din câte știu eu. Și poate că ar trebui să mai fie făcute și în cadrul programului TNT. În încheiere, domnule președinte, ce încerc eu să spun și uh, să explic prin amendamentele mele este de fapt același lucru cu ce spunea domnul Groș despre stabilirea de obiective clare, bine țintite. Avem nevoie de ținte clare și nu de idei uh, pufoase care nu au niciun uh, rol practic. Mulțumesc! Domnul Kramer. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului. Transportul este foarte important. Cartea albă are, bineînțeles, o funcție centrală. Fără schimbări la nivelul uh, mobilității uh, nu vom reuși să protejăm mediul înconjurător și să le oferim urmașilor noștri o perspectivă. Uh, Întotdeauna spun că transportul din Uniunea Europeană este ieftin, dar nu este deloc ecologic. Dacă e să schimbăm situația, atunci exact pe aceste puncte trebuie să ne axăm. Condițiile cadru pe care le avem în Europa sunt greșite și trebuie să le modificăm. Mi se pare foarte important faptul că raportorul menționează orașele. Transportul uh, este responsabil la nivel european pentru 30% dintre emisiile de dioxid de carbon. Lucrul acesta e rău în sine, însă creșterea din 1990 încoace este de 35%, adică transportul distruge toate reușitele în domeniul industriei, spre exemplu. Deci avem nevoie de o modificare, în mod evident. Și la nivel urban, Transportul este, repre, este responsabil pentru 70% dintre emisiile de dioxid de carbon din mediul urban. Deci vedeți care sunt uh, cifrele. Este o catastrofă, e, e clar, dar și o mare șansă. Dacă e să vedem care este domeniul transporturilor care generează cele mai mari uh, emisii, ei bine, aflăm că acesta este transportul rutier. Și a, și în acest sens vreau să îl menționez pe unul dintre primarii orașului München, care spunea în anii 70 că mașina ne distruge orașele. Asta spunea el în 1971. Mulți dintre colegii lui din Europa nu au, i-au înțeles cuvintele nici acum, la 40 de ani după declarația făcută. Și tocmai de aceea trebuie să îmbunătățim situația mobilității. Și ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că nu trebuie să mai promovăm exact acele sisteme de, uh, sau modalități de transport care generează emisii de, de dioxid de carbon discursul sau citatul uh, primarului din München nu el fusese generat de conștientizarea problemelor de mediu, ci el se referea doar la protecția clădirilor în sine. Ei bine, acum vedem care sunt problemele legate de emisiile de dioxid de carbon și protecția mediului înconjurător. Vedem că finanțarea mare se oferă în continuare transportului rutier și prea puțin fonduri sunt oferite transportului feroviar. Iar în acest context e clar că nu atingem obiectivele pe care le tot stabilim. Haideți să schimbăm paradigma. Uh, Uh, în al doilea rând, uh, s-au tot menționat uh, obiectivele de reducere pentru toate sectoarele. Noi spuneam că până în 2020 trebuie să avem o reducere a emisiilor cu 30%. Asta am spus permanent. Ni s-a reproșat că obiectivele noastre sunt nerealizabile. Ei bine, mie nu mi se pare că e chiar atât de adevărat. Noi trebuie să începem acum Uh, să luptăm acum pentru a ajunge la obiective. Deci 30% trebuie să stabilim clar de la bun început, trebuie să lăsăm uh, statele membre să decidă cum vor face, dar cum vor face sau ce vor face pentru aceste obiective, dar aceste obiective trebuie să fie atinse. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, avem nevoie de un organism comun care să se ocupe de drepturile pasagerilor. Mă bucur că ai menționat și dumpingul social. Avem nevoie de uh, salarii stabilite în funcție de domeniul de activitate la nivelul întregii Uniuni Europene. Asta pentru a evita dumpingul social. Până acum s-a tot uh, vorbit despre activitatea Comisiei Europene în ceea ce privește sprijinirea transportului feroviar. Ei bine, degeaba au spus cei din comisie că își asumă anumite responsabilități atâta timp cât nu uh, verifică ceea ce se pune într-adevăr în aplicare în statele membre. Și acum, în ultimul rând, menționai electromobilitatea. Aceasta există de vreo sută de ani încoace. Uh, Primele uh, tramvaie din Berlin au fost din uh, 1902. Acum la mașinile electrice. Mașinile electrice rezolvă problema emisiilor, însă nu rezolvă problema legată de numărul de victime a accidentelor rutiere nu rezolvă problema uh, poluării fonice, nu rezolvă problema congestionării șoselelor. Noi trebuie să stabilim obiective raționale. În Germania s-a spus că emisiile uh, mașinilor pot fi scăzute cu 25% dacă se folosesc, dacă se folosesc uh, materialele deja pe piață. Cea mai bună mașină electrică emite 77 de grame de dioxid de carbon. Ei bine, mie, mi se pare că aceasta este o mare îmbunătățire. Deci e clar că avem nevoie de soluții solide. Trebuie să stabilim uh, obiective în ceea ce privește ob- um, emisiile, și mai apoi să lăsăm pe ingineri să găsească soluțiile pentru, necesare pentru atingerea acestor obiective. Electromobilitatea nu este singura soluție. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc. Iată că raportorii din umbră au luat cuvântul. Trecem acum la alți vorbitori și începem cu domnul de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aici nu este vorba de discuții despre că domeniul de acțiune al cărții albe. E ca și cum ai trimite o scrisoare lui Moș Crăciun. Ne dăm seama că e vorba de un catalog de bune intenții, însă e bine să se, redigeze, să se redacteze un astfel de document și de aceea e nevoie de um, comentarii serioase. În acest sens și raportorul a dat dovadă de echilibru. Eu nu-l um, invidiez pentru că are o sarcină enormă înaintea sa. Știe că poate să conteze pe uh, fidelitatea noastră și uh, că amendamentele noastre sunt doar cumva nuanțe sau adăugări la ceea ce vrea să atingă cu aceste mai bine de 400 de, de amendamente, lucru destul de greu de gestionat. Acum uh, o să discut un pic despre conținutul uh, amendamentelor unele dintre ele sunt uh, generale. în anumite țări, faptul că Um, sunt, uh, că transportul rutier este cel care domină, uh, nu e vorba de o alegere, ci este faptul că nu există alte variante. Uh, aici intervin și probleme de legare a rețelelor naționale, pentru că cred că rețelele transnaționale sunt cele care aduc cea mai mare valoare adăugată Europei. Nu putem să um, interconectăm um, căile feroviare dacă nu există și căi care să interconecteze căile rutiere. Altfel, dacă nu există alternative, nu există liberă concurență și dacă nu există concurență liberă, atunci um, uh, toată această treabă cu armonizarea costurilor externe și așa mai departe rămâne o um, um utopie. Uh, în ceea ce privește internalizarea costurilor externe, uh, acestea țin de modurile de transport. Uh, și acest lucru trebuie să fie și compatibil cu securitatea și cred că securitatea aeriană trebuie și ea să fie uh, îmbunătățită. Aceste idei uh, sunt, uh, se regăsesc în amendamentele noastre, sunt concrediate acolo, dar pot fi la rândul lor îmbunătățite. Ideea să ajungem la un, un consens. În ceea ce privește amendamentele colegilor mei, voi fi pe, pe scurt, uh, voi fac uh, scurte referințe. Nu îmi plac amendamentele care insistă pe ideea de transfer uh, al um, volumului de trafic de la un mod la altul. Uh, ceea ce înseamnă că uh, directiva prin vinetele trebuie să fie aplicată um, diferit la călalt. La și nu-mi place nici, nu-mi plac nici amendamentele care pun un obstacol um, în um, piața, desfășurarea pieței fiecăruia dintre modurile de transport. Până la urmă este vorba deci, de judecăți de valoare, fiecare um, um, are avantajele sale, dar aici um, acest lucru nu este coerent cu activitatea comisiei noastre. Cred cu sinceritate că trebuie să dăm dovadă de bun simț și că trebuie să um, încercăm să ne reunim eforturile um, și um, de fapt uh, prin acest raport se um, are în vedere o viziune progresistă și pozitivă la ceea ce se întâmplă în Europa și cred că uh, raportorul își va putea dirija bine această um, uh, inițiativă. Mulțumesc acum domnul Ercataui. Aș vrea să discut și eu câteva amendamente, dar aș vrea să fac și apel la raportor să fie deschis la um, compromis, mai ales uh, um, că prin acesta noi putem să transmitem un mesaj clar comisiei. Avem două provocări aici. Pe de o parte, vrem să avem un sistem integrat de transport european, ceea, ceea ce înseamnă că trebuie să ne adresăm chestiunilor legate de infrastructură și de finanțare. Dar, pe de altă parte, se pune problema unor uh, conectări mai bune între modurile de uh, transport și o mai bună uh, echilibrare a acestora. Și chiar și în cazul fiecărui mod de transport um, există um, um, îmbunătățiri care se pot face datorită mai ales progreselor tehnologice și cred că putem să reușim să creăm o, o structură coerentă. Uh, dar, din punctul meu de vedere, atunci când vorbim despre efectele de piață, uh, în care fac și ele parte din întregul ansamblu, trebuie să ne asigurăm că um, progresul uh, uh, pieței merge mână în mână cu stabilirea unor condiții echitabile de concurență și comentariul antevorbitorului meu a fost uh, foarte important în acest sens. De aici, întrebarea mea este, pe termen uh, mediu și uh, scurt, n-am putea să ne adresăm mai îndeaproape pe această problemă, pentru că cred că ar fi foarte util și ar trebui să avem un raport mai detaliat din partea Comisiei care să stabilească ce ar trebui să se facă mai bine pentru a se face progrese în acest sens. Și un al doilea punct este acela că trebuie să evităm um, stagnările. E clar că Uh, că nevoile de transport uh, vor crește în viitor și dacă nu avem inițiativă și nu facem eforturi, ne tragem singuri în jos. Deci trebuie, uh, poate că va fi nevoie să luăm măsuri dificile și cred că internalizarea costurilor externe face parte din aceste măsuri, dar ea face parte din soluție în același timp. iar um, dacă în ceea ce privește obiectivele de transfer al uh, modurilor de transport, nu trebuie să um, rămânem um, blocați pe această idee. Uh, dar cred că pe distanțe mai lungi câștigurile ar putea să fie și mai mari. Desigur, nu trebuie să uh, uităm faptul că și pe distanțe mai scurte, um, pe cale feroviară sau navală, putem de asemenea uh, să găsim soluții pentru îmbunătă- îmbunătățiri și de asemenea nu trebuie să spunem ce facem, trebuie să și facem ce spunem că vom face. Și uh, din acest punct de vedere, adesea am impresia că nu reușim să facem acest lucru. Și, bun, există multă rezistență din partea statelor membre și a altor actori implicați uh, din diverse domenii. Uh, un exemplu, de, pentru în cadrul mobilității urbane, acum 2-3 ani, am avut un plan de acțiune care a fost aprobat și a fost redactat de către comisie uh, acesta urma să, să, fac, să, să, ducă la un schimb de bune practici, încă în realitate nu prea s-au văzut efectele acestuia și există și alte domenii în care ne, ne mișcăm mai greu decât uh, ne-am fi dorit și s-ar putea ca noi să putem totuși să aducem o valoare adăugată. Deci trebuie să, uh, acest lucru trebuie luat în considerare în ceea ce privește amendamentele noastre. Gracias, Mulțumesc că Domnule președinte, vreau să mulțumesc raportorului pentru eforturile pe care le face și, de asemenea, sunt sigură că vom reuși să elaborăm un document uh, bun. În primul rând, sunt de acord în totalitate cu ce a spus coordonatorul nostru, uh, uh, domnul Meissner amendamentele care au fost înaintate din uh, partea noastră au fost, uh, s-au concentrat pe crearea unui proiect cu adevărat european, chiar dacă lucrul ăsta ar părea evident. Și ce am încercat eu să fac prin amendamentele pe care le-am adus a fost să contribui la eliminarea diverselor obstacole care există încă um, uh, în transferul dintre tipurile, modalității de transport, îmbunătățirea accesului în toate domeniile și astfel la um, crearea unei coeziuni acțiuni um, um, de care avem nevoie la nivel european, mai ales în um, promovarea concurenței. În ceea ce privește um, Um, aspectele legate de mobilitatea persoanelor cu handicap, um, cred că trebuie să fim consecvenți în acest sens, pentru că e un subiect pe care l-am abordat înainte în comisie și trebuie să, uh, înainte, să readucem în discuție inițiativele pe care le-am discutat înainte, de exemplu nevoia de a lua în uh, considerare drepturile pasagerilor, precum și drepturile persoanelor cu dizabilități ar trebui să, propunem uh, proiecte inovative care să uh, genereze locuri de muncă și să, uh, fie, să facă posibile formări mai bune, mai ales în ceea ce privește persoanele cu dizabilități. Și cred că în acest sens există potențial foarte bun, mai ales în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă um, și um, care ar permite angajarea persoanelor pe criterii complet echitabile și, din nou, repet, că ar trebui să fim consecvenți cu activitățile noastre precedente și aici mă refer la Europa ca un mijloc care ar putea să ducă la finanțarea infrastructurii. Și cred că și la asta s-a referit uh, domnul Barroso la ultima reuniune plenară. E important să um, ținem cont de aceste lucruri în măsurile noastre pentru viitor. Și acum um, um, trebuie să um, aducem um, acțiune și uh, um, autoritățile locale care și acestea au uh, competențe relevante în aceste sectoare. Uh, Um, care țin de mandatul lor și cred că ar trebui să le antrenăm și pe acestea, um, lucru care ar putea să ne aduce, să ducă la realizarea de progrese. Și poate că am putea să facem o abordare de, sus, de jos în sus. Acum aș mai avea câteva uh, observații legate de um, uh, zonele de coastă și zonele periferice. Am adus și eu uh, niște amendamente în acest sens în, în ceea ce privește, um, de exemplu, vehiculele rutiere care sunt folosite pentru um, uh, lucrări publice, pentru că, mm, din punctul meu de vedere, schimbările în acest Mm, din, din aceste lucrări parlamentare nu sunt uh, foarte flexibile. Ar trebui să uh, ținem cont și de plângerile care vin din partea acestor sectoare și impactul pe care l-au asupra economiei și de asemenea sunt pentru uh, introducerea unui plan de inovare în transporturi pentru că inovația merge mână în mână cu strategia Europa 20 care reprezintă una dintre directoare strategice și acest lucru ne-ar, putea permite să fim mai eficienți, să avem o abordare mai durabilă și am putea să, să creăm mai multe locuri de muncă um, în viitor. De asemenea, ne trebuie reglementări clare pentru vehiculele de uh, agrement um, și uh, cred că aici nu avem reglementările care uh, ar trebui și ar trebui să facem referință și la acest uh, aspect. S-a făcut o propunere referitoare la centurile albastre, dar aceste măsuri trebuie să fie însoțite de um, uh, măsuri referitoare la um, autostrăzile uh, mărilor și aici trebuie să considerăm că, sistem, că sectorul naval este unul strategic și aici avem nevoie de un program care să încurajeze proiectele de inovație, care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 ne-ar ajuta să, um, să vedem că sectorul nu uh, se confruntă cu dificultăți, mai ales că ne aflăm în concurență cu Asia de Sud-Est și um, e nevoie uh, și în acest sens să luăm măsuri pentru uh, protecția mediului um, și eficiența economică. Astăzi am, în, am înaintat și niște amendamente referitoare la combaterea pirateriei și un amendament se referă la la armonizarea transporturilor uh, urbane în Europa și trebuie să luăm în considerare uh, um, rolul important jucat de uh, aceste mijloace de transport și aici trebuie să ținem cont de subsidiaritate. în plus, avem nevoie de un. Um, un stimul uh, foarte bun pentru rețelele transeuropene și acest lucru din nou ne-ar putea ajuta să um, susținem co- coeziunea teritorială. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, domnule președinte. Domnul Bach, vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet toate cele spuse deja. Cu toate acestea, dați-mi voie să fac câteva comentarii. În ceea ce privește condițiile sociale, în primul rând, consider că raportorul a pus accentul în mod potrivit asupra acestui aspect. Nimeni nu va pune sub uh, semnul întrebării uh, acest aspect. E clar că sectorul transporturilor și aspectele sociale ale acestui sector uh, trebuie să se apropie de standardele noastre cât mai curând, cu putință. De asemenea, în acest context, trebuie să ne gândim și la formarea profesioniștilor. Există prea puțină mână de lucru calificată în acest domeniu. Deci și partea de formare trebuie să fie inclusă în raport. Un alt punct, îmbunătățirile transfrontaliere sunt importante nu doar în domeniul rutier, nu doar în ceea ce privește îmbunătățirea sau uh, simplificarea controalelor, ci se referă și la îmbunătățirea reglementărilor. Cred că există multe reglementări ce trebuie să fie îmbunătățit, îmbunătățită. În al treilea rând, eficiența energetică. E clar că acest obiectiv trebuie să fie atins. Cred că și transportul, așa cum arată el în momentul de față, ar putea să fie mult mai eficient din punct, uh, din punct de vedere al, uh, din punct de vedere energetic. Deci, fără cine știe ce inovații tehnice, cred că în condițiile actuale putem atinge obiectivul legat de eficiența energetică. Un alt punct important pentru mine este siguranța. Uh, Uh, s-a vorbit deja despre îmbunătățirea parcărilor pentru uh, șoferii pe distanță lungă. Acest lucru este esențial nu doar pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, ci și pentru siguranța participanților la trafic. Vedem că există mulți șoferi care trebuie să tragă pe dreapta undeva pe o autostradă pentru a se odihni. E clar că lucrurile trebuie să se îmbunătățească. Vă mulțumesc! Doamna Țicău! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl felicit și pe domnul grosch uh, Are susinerea noastră. Sper să avem niște amendamente de compromis uh, reușite. Uh, vreau să apreciez însă și să felicit și Comisia pentru Cartea Albă. Este un document foarte complet, cu un număr important de măsuri. Practic, reprezintă un angajament ferm al Comisiei vizavi de actele legislative i de măsurile pe care intenionează să le adopte în următoarea perioadă. Uh, eu am uh, făcut câteva amendamente prin care am uh, solicitat ca necesităile de dezvoltare a infrastructurii de transport din noile state membre să fie luate în considerare în viitoarele cadre financiare multianuale astfel încât până în două mii douăzeci și cinci infrastructura de transport din noile state membre să recupereze decalajele de dezvoltare faă de infrastructura de transport din uh, celelalte state membre. de asemenea am solicitat ca până în două mii cincisprezece să crească cu cincizeci numărul de locuri sigure de parcare pentru camioane reeaua rutieră transeuropeană în fiecare stat membru în raport cu anul două mii zece de asemenea am subliniat importana investiiilor în uh, transportul feroviar atât în uh, întreinerea infrastructurii existente cât i în uh, dezvoltarea unei uh, reele feroviare de mare viteză care să lege toate marile capitale i marile orae ale uniunii europene. de asemenea am cerut continuarea programului naiades i dezvoltarea unei uh, strategii, uh, unei politici integrate a Uniunii Europene privind apele interioare, similară politicii maritime integrate a Uniunii, care să integreze atât aspectele privind dezvoltarea serviciilor de transport fluvial, cât i interconectarea cu celelalte mijloace de transport i dezvoltarea zonelor riverane a apelor interioare. Uh, nu în ultimul rând am solicitat dezvoltarea i promovarea infrastructurii necesare utilizării vehiculelor electrice i de asemenea ca parlamentul uh, să primească din partea comisiei europene la fiecare cinci ani un raport privind stadiul uh, de implementare a măsurilor uh, la care s a angajat prin cartea albă. cred că este important să avem un astfel de raport pentru că aa cum s a spus i mai devreme Uh, trebuie să și arătăm că facem ceea ce spunem că facem. Mulțumesc. Mr. Tremosa. Domnul Tremosa, vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru eforturile sale. Am doar trei comentarii legate de cele 30 de amendamente ale mele. În primul și în primul rând, vorbiți despre sistemul uh, logistic, dar cred că tema este mult mai complexă decât reve- reiese ea din raportul dumneavoastră. Este cel mai important sector, acest sector logistic. Fără el, întreaga economie europeană are de suferit. Are de suferit. Dacă e să sporim gradul de flexibilitate a unora dintre obiectivele din Cartea Verde, în ceea ce privește sistemul uh, logistic, eu cred că ar trebui să facem lucrul acesta. În al doilea rând, în ceea ce privește internalizarea costurilor externe, eu sunt de părere că acest lucru ar trebui să se aplice în egală măsură asupra tuturor uh, modurilor, modalităților de transport, fie transport de pasageri, fie transport de marfă. În al treilea rând, în ceea ce privește TNT-urile, cred că ar trebui să întărim poziția Comisiei. În cazul în care statele membre se opun, eu cred că Comisia ar trebui să le atragă atenția asupra obligativității atingerii anumitor obiective. Și în ultimul rând, mi se pare și mie că autoritățile naționale de reglementare trebuie să fie puternice. Și, de asemenea, cred că la nivel european ar trebui să se creeze o autoritate europeană de reglementare. Ceea ce spune și uh, domnul raportor. Cred că vom uh, discuta fructuos împreună. Mulțumim, domnul Kumutsakos. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu salut calitatea muncii lui Mathieu. Cred că, având o atitudine constructivă și colaborând, vom reuși să atingem, să ajungem la un document solid. Atât uh, domnul uh, Mathieu, cât și Mathieu Groș, cât și domnul uh, Bedbon vorbeau despre măsurile solide și realiste. Acestea trebuie să stea la baza activităților noastre până la finele muncii asupra acestui raport. trebuie să avem o abordare realistă, practică și eficientă. Pentru a se atinge, pentru a avea într-adevăr acest uh, acest, uh, această atitudine constructivă, nu trebuie să uităm de reglementările internaționale deja în vigoare cu privire, spre exemplu, la transportul de mărfuri. Deci, în momentul în care încercăm să reglăm acest domeniu, să nu uităm ceea ce s-a convenit la nivel internațional deja. Spre exemplu, în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, se știe deja că Există deja eforturi pentru uh, scăderea obiective, uh, emisiilor de dioxid de carbon și aceste eforturi sunt deja întreprinse de diferite organisme internaționale. Dacă nu există co- uh, coordonare, eu cred că nu are niciun sens să mai continuăm. În al doilea rând, în ceea ce privește din nou din nou transportul de mărfuri, cred că trebuie să existe programe de formare coerente și unitare. Orice fel de legislație europeană în acest domeniu ar trebui, din punctul meu de vedere, să țină cont de toate cerințele deja în vigoare. Există deja o serie de standarde privind uh, formarea. Există convenția CCTW, care ar trebui să fie uh, ținută sau luată în considerare. N-are niciun sens să introducem noi măsuri regionale. Cred că vom ajunge la compromisuri uh, încărcate de substanță și asupra acestor puncte. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Aștept cu, cu nerăbdare să continui munca alături de Mathieu și ceilalți colegi. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Taxeira. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu, nu pot decât să-l felicit pe raportor. Cred că textul pe care ni-l uh, propune este o bună bază de discuții. După cum spunea deja Pascal, există un uh, cadru care poate într-adevăr să găzduiască toate amendamentele și toate dorințele exprimate de către noi prin amendamente. Obiectivul uh, pieței comune este foarte important. Libera mobilitate este de asemenea foarte importantă. De asemenea, este foarte important ca regiunile să fie luate în considerare în momentul în care se stabilesc politicile pentru domeniul transporturilor. Spre exemplu, în Madeira, unde aeroporturile și porturile sunt deosebit de importante pentru că asigură practic accesul nostru la uh, piețele europene, uh, ne dăm seama că trebuie să existe o coerență între uh, toate uh, politicile la nivel european. Lucrul acesta trebuie să fie inclus în raport. E important să creăm un cadru pozitiv care să uh, ducă la o mai eficientă utilizare a rutelor maritime. Iar aceste rute maritime trebuie să fie îmbunătățite. Avem de asemenea noi, nevoie de noi platforme și hale în care să poată fi manipulate mărfurile. Există deja programe în acest sens, precum Marco Polo, dar avem nevoie de, și de alte programe pentru serviciile maritime. Doar așa putem să facem față uh, situației cu care ne confruntăm. Pentru că fără aceste programe e clar că regiunile ultraperiferice vor uh, fi rupte de continent. Iar uh, aceste regiuni sunt cele în care Uniunea Europeană trebuie să fie foarte activă. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să îl felicit pe raportor. Să-i urez mult succes pentru munca uh, pe care o va efectua pe viitor. Și am introdus câteva amendamente și dați-mi voie în acest context să fac câteva comentarii. În primul și în primul rând, în ceea ce privește internalizarea costurilor externe, dați-mi voie să vă spun că trebuie să evităm dubla taxare, impozitare. Transporturile sunt foarte importante, competitive, foarte, dar dreptul esențiale pentru economia noastră și tocmai de aceea eu consider că impozitarea nu poate fi aplicată în cazul acelor industrii care deja fac uh, obiectul uh, sistemului ETS. În special în ceea ce privește porturile, trebuie să avem grijă ca traficul și transportul să fie cât se poate de deschis și facilitat. În al doilea rând, un, uh, raportorul spune în raportul său că vrea să sporească cu 20% platformele de comodalitate. Eu cred că platformele acestea trebuie să fie evaluate și din punct de vedere calitativ, nu doar din punct de vedere cantitativ. În al treilea rând, am introdus uh, de asemenea un amendament cu privire la propunerea raportorului de a oferi 10% din finanțarea TNT pentru proiectele, de, uh, proiectele navale, maritime. Eu consider că acest procent este ușor mm, prea mare, însă în orice caz uh, proiectele TNT ar trebui neapărat să se refere și la platformele portoare. Sunt uh, încântat de consensul pe care îl vom atinge pe viitor. Vă mulțumesc. Acum dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru calitatea muncii sale și, de asemenea, vreau să-i uh, felicit pe membrii Comisiei pentru cele 413 amendamente pe care le-au depus. Ei bine, am at- am uh, evaluat cu atenție aceste amendamente și din punctul nostru de vedere ele reflectă interesul uh, parlamentarilor europeni cu privire la această temă. Mă bucur că raportorul sprijină obiectivele pe termen lung ale stabilite prin Cartea Albă și în, mă bucur că um, raportorul este de acord cu multe dintre propunerile noastre și soluțiile propune, propuse de noi. Însă, cu toate acestea, trebuie să trebuie să avem o piață comună înainte de a începe a deschide diferitele piețe. Tocmai de aceea salutăm cel de-al patrulea pachet privind, uh, privind uh, sistemul feroviar centurile albastre, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie mai uh, pe larg tratate în textul dumneavoastră și vă asigur că Comisia are de gând să prezinte o serie de rapoarte cu privire la, la mărfurile transportate pe cale rutieră. În ceea ce privește transportul uh, rutier, e clar că trebuie să armonizăm reglementările. De asemenea, în Cartea Albă, Comisia a identificat o serie de obiective care vizează anii 2030 și 2050 în special. Există și obiective stabilite pentru 2020, spre exemplu în contextul protecției mediului înconjurător. Iar aceste obiective sunt rezultatul unui, unei analize de impact orice fel de referire în raportul dumneavoastră la aceste obiective este salutară. Însă, cu toate acestea, trebuie să subliniez faptul că stabilirea unor altor obiective ar putea genera o lipsă de coerență. Mai mult decât atât, se prea poate ca obiectivele stabilite să fie nerealiste. 2020 este la o distanță de doar 9 ani și 9 ani reprezintă mai nimic dacă ne referim la domeniul atât de complex al transporturilor. În ceea ce privește TNT, știți, la 19 octombrie Comisia va adopta orientările TNT cu privire la finanțarea și alegerea proiectelor. Am ascultat cu mare atenție cele spuse de dumneavoastră pe această temă astăzi. Văd că ne susțineți în general, însă mi-ar plăcea să ne susțineți și mai mult în ceea ce privește aspectele individuale ale acestor uh, orientări generale. Mă refer aici, bineînțeles, la abordarea coridoarelor, la competiție, etc., etc. are niciun sens să, să stabiliți noi obiective. Țineți cont, vă rugăm, de dorințele noastre. Există o serie de amendamente care vorbesc despre inovație și tehnologie care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor. Da, mi se pare importante. În ceea ce privește internalizarea costurilor externe, eu consider că această temă ar trebui să fie tratată mai pe larg în raportul domnului Gro- Groș. În ceea ce privește schimbările modale, Cartea Albă descrie o, un scenariu de schimb care vizează diferite distanțe. Există acea platformă de, sau acel prag de 300 de kilometri care nu este o, un obiectiv obligatoriu Însă, aceasta această propunere a noastră poate fi văzută ca o încercare a Comisiei de a atinge obiectivele cuantificabile pe care le solicită chiar Parlamentul European. Iar pentru a avea obiective cuantificabile avem nevoie de, bineînțeles, plafoane. Și în final dați-mi voie să mulțumesc pentru toate cele 413 amendamente introduse. Nu am susținerea colegilor mei, dar trebuie să numesc uh, câteva amendamente. 184, 91, 110, 205. Acestea sunt cele mai frumoase amendamente din punctul nostru de vedere. Așteptăm cu nerăbdare raportul final și, bineînțeles, că stăm la dispoziția dumneavoastră în ceea ce privește amendamentele dumneavoastră și inițiativele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Groș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor. Am scris toți. Puteți să fiți siguri de asta. N-are niciun sens să menționez acum fiecare comentariu în parte. Important este ca fiecare dintre noi să mai dea de la sine uh, Uh, important este să găsim un echilibru între o, tipurile de presiune pe care le exercităm asupra diferitelor instituții, diferiților actori și în același timp trebuie să încercăm să fim realiști. O să, o să reușim să atingem aceste trei puncte. În ceea ce privește comisia, eu sunt de acord cu uh, obiectivele uh, pe care le stabilește com, uh, comisia. Uh, dar mi-ar dori ca aceste, ca obiectivele să fie stabilite pe un termen mai scurt. Poate că sunt prea bătrân, nu știu, nu mă mai pot gândi la obiective extra, de, pe termen extraordinar de lung. Mi-ar plăcea să știu ce voi vedea peste 10 ani. În orice caz, Uh, în ceea ce privește amendamentele, cu siguranță vom reuși să reducem numărul lor și să le sporim calitatea. Dar vă mulțumesc pentru ele. Mulțumesc. Calendarul prevăzut este vot în comisie 22 noiembrie și apoi uh, votul în plenară în decembrie 2011. Următorul punct de pe ordinea de zi este impozitarea energiei, produselor energetice și electricității. Avizul doamnei Wills. Doamna Wills, aveți cuvântul. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Stimați colegi, doamnelor și domnilor, susțin în principiu propunerea Comisiei. Această propunere face posibilă aplicarea unui principiu neutral, neutru din punct de vedere tehnic al tuturor uh, tipurilor de resurse energetice și în același timp să dă un impuls pentru scăderea emisiilor de dioxid de carbon. Propunerea Comisiei uh, are următoarea, următorul, următoarele e, e, obiective economisirea energiei, scăderea emisiilor de dioxid de carbon și sprijinirea uh, îmbunătățirilor tehnice la nivelul creierii de energie, energie electrică. Din păcate, propunerea Comisiei nu elimină problema impozitării combustibililor folosiți în, în uh, transportul maritim și aerian. Iar această situație se datorează poziției uh, stabilite încă în 2003 de către statele membre. Din păcate, neincluderea uh, emisiilor produse de către transportul aerian în sistemul uh, ETS duce tocmai la situația actuală care este foarte, foarte dificilă. Eu cred că statele membre ar trebui să fie să ia singure decizia privind scutirea de impozite sau din potrivă. Deci statele membre trebuie să decidă dacă doresc sau nu să impoziteze. Această soluție ar, ar respecta mai mult uh, decât interdicția actuală, principiul subsidiarității. Deja există uh, taxele aplicate biletelor de, uh, de avion în câteva state membre, iar această situație arată clar că există o dorință de a aborda problema impozitării avi- aviației. În același timp, uh, statele membre ar putea decide cu privire la detaliile legate de sistemul lor de impozitare, astfel încât să nu existe probleme legate de concurență. Trebuie să menționăm faptul că în Convenția de la Chicago nu există o interdicție generală de impozitare a combustibililor folosiți în aviație. Această aceasta interzice numai impozitarea uh, uh, combustibilului aflat deja la bord. Iar în ceea ce privește Organizația Internațională pentru uh, Transportul Maritim, și aceasta dorește sau a stipulat faptul că dorește să internalizeze costurile externe. Ei, dacă aceste obiective pot să fie atinse, atunci trebuie să facem un pas înainte în acest sens. Uh, o astfel de modificare nu ar fi un pas epocal, însă ar fi un pas înainte în direcția unui, creierii unui sistem de transport durabil. Salut de asemenea propunerea Comisiei de a scuti de la impozitare uh, energia electrică produsă pe uh, mal și furnizată navelor. Lucrul acesta este esențial pentru transportul maritim. În orice caz, aștept cu nerăbdare discuțiile pe această temă. Vreau să vă amintesc că mâine la între orele 10 și jumătate și 11 și jumătate avem o întâlnire cu raportorii din umbră și, și vom putea discuta pe această temă în continuare. Domnul Cancian. Integrație. E... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar fi cazul să uh, exprim câteva îndoieli în legătură cu această directivă. Vreau să mulțumesc în orice caz mai întâi raportoarei noastre și să spun că sper ca în zilele următoare să avem ocazia să facem schimb de opinii. Eu nu sunt de acord cu această propunere a Comisiei. Pentru că propunerea de directivă a apărut de la ideea de a reechilibra piața. Însă, dacă noi considerăm că această directivă prevede o sporire de neconceput a accizelor aplicabile la carburantul de tip gaz, GPL, gaz metan și așa mai departe și că acestea s-ar aplica între 2013 și 2018, deci timp de șase ani, ar arăta, uh, ar fi uh, deci accize de 400% mai mari decât um, cele pe combustibil. Nu este posibil așa ceva, ar însemna că sectorul carburanților gazoși este pus în dificultate. În ceea ce privește emisiile de CO2, acest sector are alte caracteristici decât alte sectoare și nu cred că e cazul să le penalizăm. Cred că ar trebui să analizăm mai îndeaproape această chestiune. Mai există și un al doilea subiect, și anume posibilitatea de a se prevedea o situație specifică pentru motorina folosită uh, de, uh, în transportul uh, rutier. S-a investit foarte mult ca să se înlocuiască flotele de automobile, pentru că nu există încă alternative la motorină. Prin euroviniete, insistăm să se folosească motorina și cred că ajungem la niște contradicții dăunătoare. Ne tăiem singuri craca de sub picioare. Cred că ar trebui să ne gândim la politica industrială, iar motorina reprezintă un sector în care industria europeană este dominantă pe scena mondială. Ar trebui să privim această tehnologie ca un factor de creștere și de exploatare către noi piețe. Cred că nivelul de impozitare uh, prevăzut în noul proiect de directivă ar duce la dispariția combustibilelor care au uh, un impact asupra mediului uh, foarte puțin negativ. Deci, în ceea ce privește carburanții fosili, chiar dacă sunt fosili, GPL-ul, metanul au o influență negativă mai mică decât alți carburanți de pe piață. Trebuie să revizuim acest text și să avem grijă să nu dispară aceste surse. Mulțumesc, domnul Dibacă. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, eu sunt membru la TRAN și la ECON. Și, și acolo se discută această directivă. Evident, uh, în acest aviz, eu aș dori să ne concentrăm pe aspectele de transport, cum e și normal. Cred că trebuie să asigurăm un transport uh, sustenabil pe termen mai lung și să fie impozitate mai mult tipurile de carburant și combustibil mai poluante și evident să avem o armonizare mai mare la nivel european. Ca să nu mai existe regimuri diferite în diferitele state membre. Este la fel de important să spunem că în, uh, prin această propunere se uh, stabilește obiectivul de a schimba obiceiurile utilizatorilor, nu neapărat de a uh, crea impozite mai mari. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană joacă aici un rol de lider. Sunt de acord cu principiile generale din propunerea Comisiei. Aceasta însă prevede anumite scutiri și dacă noi dorim condiții egale pentru toată lumea, ar trebui să se aplice aceleași reguli în toate statele membre. Și deci este important să se evite cât mai mult excepțiile și scutirile pe termen lung. Cred că pe termen lung toți carburanții trebuie să fie tratați la fel, însă asta spun pe termen lung. Și încă un lucru referitor la biocarburanți. Cred că ar trebui ca cei de la Comisia Europeană să analizeze situația biocarburanților care beneficiază deja de scutiri de impozite. E foarte important ca Comisia să aibă o abordare clară asupra acestor noi tehnologii. Atunci când vorbim de condiții egale, e important ca noile tehnologii să fie tratate toate la fel. Și în al doilea rând, dacă dorim o politică de inovare reală, atunci trebuie ca uh, emisiile din sectorul transportului să fie neutre din punct de vedere al tehnologiei. Mulțumesc și voi depune amendamente. Sper că vom avea șansa să discutăm în următoarele zile, ca să ajungem la o propunere mai bună. Domnul Kramer. Mulțumesc. Parlamentul, Comisia și Consiliul iau cât se poate de în serios chestiunea schimbărilor climatice. În teorie, cunoaștem obiectivele și în fiecare an uh, ajutăm, uh, trimitem asistență de 30 de miliarde pe an sectorului aviatic. Și în fiecare an, de fapt, aceste fonduri ar putea să fie investite în transportul feroviar. Și atunci toate orașele europene ar avea toate infrastructurile feroviare necesare. Obiectivele ar fi fost realizate de mult dacă astfel am fi procedat până acum, dar noi nu facem așa și o luăm în direcția greșită. Este vorba aici despre o subvenție acordată în fiecare an sectorului aerian. Și de ce? Pentru că aceasta e direcția greșită. Trebuie să ne dăm bine seama de ce este necesar și ce nu. Se mai pune și o altă problemă și anume cea a deșeurilor. Pentru că, până la urmă, carburanții reprezintă produse derivate ale industriei petroliere și ar trebui să fie tratate ca niște deșeuri izolate. Însă ce se întâmplă? Carburantul este transportat din Scandinavia până în Maroc, acolo este rafinat, transformat să fie ieftin și apoi este trimis înapoi la Stockholm, la Oslo și așa mai departe. Și toate astea pe banii contribuabililor. Oare chiar merită să finanțăm toate acestea? Noi dăm banii pentru așa ceva, suntem nebuni și comisia nici nu poate măcar după aceea să spună stop, să pună capăt acestor practici. Se pierd și locuri de muncă, e imposibil să mai continuăm așa. Acum când iau un tren care este ecologic, trebuie să știți că există o lege ce reglementează locomotivele și numărul de kilometri, fie că e vorba de transport de pasageri, de mărfuri sau de altceva. Însă, în ceea ce privește uh, transportul aerian, nu se mai discută deloc. Se pun condiții pentru autostrăzi, pentru camioane și așa mai departe, camioane de peste 12 tone. Nu avem decât să stabilim noi ce obiective vrem, orice obiective stabilim, nu o să reușim niciodată să reducem emisiile de CO2 tot ce am putea face, tot ce am putea utiliza ca pârghie, ar fi să utilizăm finanțele. Dacă nu o facem, va fi prea târziu. E bine să se spună și acest lucru. Nu înseamnă să, că nu trebuie să punem un impozit pe kerosen. Știți bine că ori și ce avion de oriunde ar veni, poate, care uh, alimentează în Europa, trebuie să plătească impozite. Nu trebuie să fie nimeni scutit de impozite. Ce vreau eu să întreb aici? Comisia, Consiliul și Parlamentul European Uh, chiar înțeleg despre ce e vorba sau nu, pentru sau uh, uh, n-au decât, nu vor decât să dea subvenții la liber, pentru că contribuabilii plătesc până la urmă și nu contează. Însă pentru generațiile viitoare, vă spun eu, va, contea, va conta. Domnul de Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din umbră a spus în primul rând că această directivă nu îi convine. Ei bine, nici mie nu-mi convine. Telegrafic voi încerca să vă prezint poziția mea referitoare la elementele care chiar nu-mi convin. În ceea ce privește propunerea Comisiei ea este defavorizantă pentru statele periferice. Este vorba de consumul de produse petroliere și este vorba de o sporire foarte mare a costurilor pentru întreprinderile de transport rutier. 60% din prețul carburantului. Ne opunem măsurilor la adresa sectorului maritim și de asemenea trebuie să ținem cont de principiile pieței. Conform tratatului, armonizarea fiscală poate fi realizată și această armonizare este necesară pentru a se stabili buna funcționare a pieței interne și a se evita distorsionarea concurenței. V-am citat din raport. Însă nu e cazul aici. Piața internă nu există în domeniul diferitelor moduri de transport. sunt prejudiciate regiunile periferice. În ceea ce privește impozitarea carburanților, propunerea Comisiei nu corespunde obiectivelor uh, din domeniul energiilor regenerabile. Suntem împotriva acestor criterii care sunt considerate abuzive. Trebuie să vă spun că, deocamdată, domnule președinte, propunerea este blocată la Consiliu. Polonia și Regatul Unit au trimis două scrisori pentru a-și susține propunerile referitoare la propunerea Comisiei. Analiza de impact a Comisiei este bazată pe compensarea acestor costuri prin reducerea costurilor sociale. Așadar, impactul este bazat pe o reducere a uh, costurilor în domeniul uh, social. Trebuie să se spună foarte clar că metodologia comisiei este mult mai mult decât discutabilă. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc. Și eu aș vrea să subliniez faptul că Trebuie să ne facem auzită uh, um, părerea aici la Comisia de Transport într-un uh, domeniu în care Comisia are desigur niște obiective relevante, încearcă să uh, lupte împotriva schimbărilor climatice și atunci când vorbim despre reducerea emisiilor este Uh, incredibil că nu se ține cont uh, așa cât ar trebui de combustibilul folosit în uh, transportul aerian, care este unul dintre cele mai poluante se acordă prioritate altor tipuri de combustibili um, la fel de poluanți și este important de um, indicat că aceste aspecte sunt pozitive, dar dacă ne uităm la costurile logistice, acestea vor fi mai ridicate decât cele sociale. Dacă um, um mărim și mai mult, dacă îngreunăm această povară, mai ales când este vorba um, de un um, costuri pe distanțe lungi, acesta este un aspect care afectează țările de la periferia Europei și vrem să ne asigurăm, desigur, că aceste regiuni periferice nu vor avea de suferit. Când este vorba de rețele și anumite afirmații făcute de, în cadrul acestei comisii, cred că s-au S-au uh, făcut, uh, a contribuit foarte mult și Spania acum ca să adaug ceva la părerile adăugate de alții în legătură cu uh, accentul pe care ar trebui să-l punem mai degrabă către sectorul feroviar, ar trebui, dar nu știu dacă vom avea rezultatele scontate și trebuie să fim oarecum prudenți, uh, să ne asigurăm că um, avizul nostru nu afectează în mod negativ situația negativă în care se găsesc anumite uh, țări membre. De exemplu, în ceea ce privește taxiurile, în Spania, de exemplu, um, unele taxiuri um, sunt uh, mașini hibride și cred că ar, trebui sprijinită această inițiativă. Nu văd altă alternativă care, pentru taxiuri care de obicei folosesc motorină. Și uh, în acest sens, uh, cred că um, um, am, um, am vrut să adaug o serie de um, um, inițiative referitoare la um, mijloacele de transport de agrement și, așa cum s-a menționat deja, um, există schimbări în situația la nivelul um, um sectorului uh, naval și noi ar trebui să um, ne gândim că, de fapt, toate mijloacele de transport, embarcațiunile de agrement, uh, au joacă un rol secundar aici. În cadrul acestei comisii, noi ar trebui să ne dăm seama că uh, unele dintre aspectele menționate în raport nu anunță tocmai o perspectivă strălucită pentru sectorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei aș vrea să explic faptul că scopul uh, propunerii este acela de a sprijini noua politică uh, de mediu uh, și prin adaptarea impozitării pentru produsele energetice la această politică și, în primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru um, um, avizul destul de pozitiv um, în, pe ansamblul propunerii. Aș vrea să clarific o serie de um, um, aspecte întrebate referitoare la electricitate. Acest, de obicei, um, domeniul de aplicare a acestei propuneri se referă mai degrabă la sectorul um, naval și maritim și aș vrea să clarific o serie de um, probleme ridicate mai mune, de mai mulți membri, și anume faptul că propunerea nu se referă la impozitarea combustibilului în uh, domeniul maritim și cel aerian, și, așa cum am spus, propunerea se referă la cadrul actual care prevede excepții uh, de la impozitarea mm, combustibilului folosit pentru uh, um, aceste scopuri și considerăm că în acest moment nu a venit încă modul, um, momentul de a face o propunere de impozitare completă a acestor um, sectoare și nici nu e momentul să le spunem statelor că pot să facă acest lucru în mod unilateral bilaterale au mai existat uh, propuneri de acest fel în trecut și au arătat că uh, acțiunile unilaterale uh, din partea statelor membre sau chiar la nivel al Uniunii Europene n-ar avea um, un impact major asupra mediului în sensul reducerii emisiilor dar ar avea un impact și având în vedere um, situația concurenței ar trebui să avem, um, am avea probabil un dezavantaj pentru că concurenții din afara um, Uniunii Europene n-ar avea aceleași obligații. Noi am, am avem și un uh, raport uh, pe care îl vom prezenta odată ce noul cadru privind impozitarea va fi adoptat și trebuie să mai luăm în considerare și contextul național, uh, lucru care um, trebuie să fie um, gândit la nivel mondial și în acest moment sunt o serie de um, activități în desfășurare. Tocmai am citit un raport referitor la FMI și Banca Mondială care tratează și ele aceste această situație ehm, și în ceea ce privește convenția de la Chicago și discuțiile, cred că aici e nevoie eh, de discuții și în cazul ehm, ehm, OMI și de aceea spunem că credem că n-a venit încă momentul să eh, propunem amendamente în acest sens. Apoi, dacă referitor la o altă, o altă serie de observații făcute, Cred că domnul Cansian a fost cel care a remarcat faptul că ar fi, uh, um, creșterile uh, extraordinare în taxele pentru combustibil pentru mașini uh, în, până în 2018. Um, vreau să spun că propunerea de fapt nu va fi lansată decât în 2013 când se va impune obligația statelor de a taxa toate um, tipurile de combustibil la același nivel în sensul că încă mai au de, de acum până în 2013, 2023, și trei doisprezece ani pentru a i adapta sistemele de impozitare și un singur uh, element asupra căruia voi comenta, nu voi comenta asupra tuturor, nu am, nu am cum, uh, cel care se refera la impactul asupra regiunilor și statelor periferice care ar fi um, mai grav afectate decât alte state membre. Uh, vreau să spun aici că um, statele membre încă păstrează o, o flexibilitate destul de mare în ceea ce privește nivelurile de impozitare și ar putea să ia în considerare aceste elemente eficiente în um, uh, fixarea nivelurilor. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, doamnă Wills, aveți ceva de um, adăugat? Da, mulțumesc. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și de asemenea comisiei pentru intervențiile pe care le-am ascultat. Cred că toate comisiile Parlamentului European ar trebui să fie implicate în atingerea obiectivelor de mediu pe care le-am stabilit la nivel uh, european. Trebuie să ne asigurăm că prin actele legislative promovate ajutăm într-adevăr la atingerea acestor obiective de mediu. Bineînțeles că nu e rațional ca transportul aerian să fie în continuare în proporție de 30% uh, finanțat de Uniunea Europeană. Nu este uh, corect ca Uniunea Europeană să contribuie în continuare la sporirea efectelor negative din punct de vedere uh, de mediu. Spre exemplu, în Berlin avem un, uh, o, un, o instalație de ardere a deșeurilor plasată undeva în, în, aproape, în apropierea centrului orașului, o platformă care a fost finanțată de către Uniunea Europeană și care nu întrunește nici pe departe standardele de mediu. Deci lucru, lucruri de genul acesta nu mai trebuie să, se, să fie permise pe viitor. Dacă ne gândim la situația din uh, porturi, uh, ei, uh, în porturi există o mulțime de nave care acostează și încep să ardă o mulțime de combustibili Uh, arderea aceasta generează emisii de dioxid de carbon și alte noxe care ajung practic în zonele locuite. Da, sunt de acord cu trecerea transportului de pe șosele pe calea ferată, însă lucrul acesta trebuie să fie sprijinit prin impozitarea potrivită. Deci haideți să vedem cum stabilim uh, sistemul de impozitare astfel încât, cel puțin într-o oarecare măsură, problemele să fie rezolvate. Eu cred că până în momentul de față am reușit într-o oarecare măsură să uh, patentăm noi sisteme la nivel european. Sistemul, spre exemplu, sistemul ETS Uh, chiar dacă nu este cine știe cât de încununată de succes, a generat totuși un uh, comerț cu certificate de emisii la nivel uh, mondial, un sistem care, cine știe, haideți să sperăm că va avea rezultatele, va da rezultatele la care ne așteptăm. Deci e clar că la nivel european avem posibilitatea și am și reușit, de altfel, să implementăm o serie de sisteme care îmbunătățesc condițiile de mediu. Da, sunt uh, conștientă de toate implicațiile acestui raport, aștept cu nerăbdare discuțiile viitoare și deocamdată vreau să vă mulțumesc pentru toate comentariile. Mulțumesc. Poate că propunerea referitoare la ETS ar putea fi cumva prematură și mai avem și câteva obstacole înainte de uh, introducerea uh, sistemului ETS. Timpul va spune deadline-ul pentru, uh, termenul limită pentru depunerea uh, este 21 e, e, octombrie și votul în cadrul uh, Comisiei uh, ECO va avea loc în noiembrie pe 24 nu pot să, pot să vă spun uh, data. Următoarea sesiune va avea loc uh, uh, uh, joi 21 noiembrie la ora 5 și pe 22 noiembrie la ora 9. Cu acestea închid ședința. Mulțumim tuturor pentru activitate, precum și intervențiilor.